<clears throat> Mulțumim și noi suntem recunoscători că reuniunea poate avea loc. Uh, vă dau cuvântul. Doamna Pitera. Pani przewodnicząca, ja tytułem wstępu... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să aduc aminte tuturor și voi fi foarte succintă despre cum a fost creată această strategie cu privire la combaterea mai eficace a fraudei. Avem tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, unde se vehiculează că Uniunea și statele membre trebuie să combată frauda fiscală. Ok, ok. Artykuł 325 tractat. După cum spuneam, articolele de, de la 3 și până la 5 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că Uniunea și statele membre trebuie să combată frauda financiară și orice altă activitate ilegală care ar aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Asemenea, acțiuni de Uh, combaterea fraudei ar trebui să aibă un efect de descurajare pe lângă statele membre și pe lângă toate instituțiile și organele Uniunii Europene. Consiliul European din uh, decembrie 2009 a adoptat programul Stockholm cu privire la o Europa deschisă și sigură și a încurajat pe toată lumea să creeze un set de indicatori care să ne ajute să combatem corupția, mai ales în uh, domeniul achiului comunitar. Ca o reacție la acel apel, în anul 2010, noiembrie, Comisia a prezentat uh, strategia UE privind securitatea cu noi instrumente pentru a proteja mult mai bine cetățenii europeni. se dorea combaterea amenințărilor majore la adresa securității UE. E vorba de un plan comun pentru a combate rețelele teroriste, spre exemplu. Dar și uh, traficul de droguri, furtul de mașini. E vorba de manifestări locale Um, sau de fenomene locale, dar uh, care vizează organizații criminale internaționale. Apoi, avem uh, și traficul uh, cu bunuri contrafăcute și traficul de persoane. Aceste acțiuni uh, ilegale privează statele membre de venituri considerabile – în domeniul financiar discutăm despre 5% din uh, PIB-ul global. Procent care cade pradă fraudei. Sunt fixate mai multe obiective la comisie și mai mul- există mai multe strategii pentru a însoți lupta împotriva corupției. În iunie 2011, Comisia a prezentat un set de măsuri pentru a preîntâmpina mai eficace consecințele economice, politice, sociale ale acestor uh, infracțiuni. Percepția legată de corupție a fost studiată pe piață, sondajele arată că 80% din cetățenii europeni consideră că corupția este o problemă gravă în țara în care locuiesc. Corupția costă 120 de milioane de euro anual, adică aproximativ 1% din PIB-ul UE. Este cam uh, Uh, este, nu este cu mult mai mică această sumă față de bugetul anual al UE. Și uh, de aceea trebuie să combatem frauda în Uniunea Europeană. Raportul acesta ne-ar ajuta să monitorizăm mult mai bine și să însoțim statele membre în efortul lor de a combate corupția. Am putea crea o strategie mult mai concisă și mai coerentă pentru a combate corupția. Este o acțiune foarte importantă. E mai bine decât să avem uh, um, Uh, o acțiune unitară, chit că există forme diferite de corupție în statele membre la, o, la scară diferită, dar în cele din urmă corupția per total are un efect advers asupra Uniunii Europene uh, per, în ansamblul ei, pentru că limitează investițiile, limitează um, bugetele publice. Raportul despre care vorbesc, uh, trebuie publicat uh, odată la 2 ani de către comisie, uh, începând cu 2013 și ar trebui să se bazeze pe diferite surse și mecanisme de monitorizare implementate de către Consiliul Europei, OSCE și ONU. Precum, sunt vizați precum și uh, experți independenți care participă. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să negocieze condițiile participării uh, la activitatea grupului Greco, care vizează combaterea corupției. De ce? Pentru a obține efecte bune de sinergie. A fost publicată o decizie a Comisiei. Se creează un grup cu 17 membri care să se ocupe de problema combaterii corupției. Grupul trebuie să creeze o metodă de lucru pentru combaterea corupției și, în urma consultării cu comisia, trebuie să producă avize orale și scrise. De asemenea, comisia și-a prezentat avizul cu privire la combaterea corupției în statele membre. Comisia va fi susținută de către acest grup de experți în crearea de strategii și politici anticorupție care vizează diferite state membre la nivel uh, național și local. Grupul acesta va crea niște standarde pentru combaterea corupției cu indicatori măsurabili, cuantificabili, în baza cărora să putem ilustra progresul uh, în lupta pentru, în, combaterea corupției. De asemenea, grupul ar trebui să evalueze care sunt cauzele specifice ale corupției în statele membre și câtă eficiență uh, există la nivelul acțiunilor noastre. Sunt, vor fi făcute și recomandări specifice. De fapt, ar trebui făcute recomandări specifice uh, țărilor vizate. Iar recomandările vor fi publicate în baza acelui raport bianual și, după cum spuneam, vor exista recomandări de politici anticorupție. Evident, trebuie să existe un schimb de bune practici și este încurajată evaluarea interpares. Primul raport anticorupție a fost publicat în februarie 2014 de către Comisie. În acest raport a fost descrisă situația din toate statele membre, au fost descrise măsuri uh, eficiente, au fost uh, menționate lacunele care există în continuare, care existau și a fost, măsurată, a fost măsurat nivelul corupției. Se spunea că eficiența măsurilor din statele membre era foarte diferită. Următorul raport ar fi trebuit publicat între 2016-2017, potrivit calendarului. În ciuda apelurilor și intervențiilor noastre, mă refer la membrii Concilibe, raportul acesta n-a fost uh, publicat. Vicepreședintele Franz Timmermans ne-a informat într-o scrisoare că, deși Comisia e în continuare interesată de lupta împotriva corupției, ea a luat decizia să își schimbe, totuși, strategia. Comisia are acum uh, un program uh, uh, comun pentru combaterea corupției. Comisarul Navracice a confirmat acest schimb al traseului anul acesta. Întrebarea e dacă o schimbare de strategie într-un termen atât de scurt ne va ajuta sau, mai din potrivă, ne va pune bețe în roate în combaterea corupției. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch das Ende Mulțumesc. Am așteptat sfârșitul interpretării, de aceea am... a durat un pic. Doamna Chinici uh, a fost blocată în trafic, dar e acum în lift și trebuie să apar. V-ați referit la raportul anticorupție al Comisiei. Da, trebuie să ne intereseze acest subiect, prin urmare, ar trebui ca la nivel transpartinic să existe o cerere din partea cont pentru 2019 să punem o anumită bucată uh, în rezervă. Comisarii mereu își uh, alocă salariile. Noi trebuie însă să facem presiuni în 2019 ca să apară din nou acest raport, ca să existe o concesie în acest sens din partea Comisiei cu un termen clar. Vă încurajez să facem asta pentru că în trecut uh, acesta a fost un instrument eficient. De când cu Lisabona, negocierile bugetare sunt greoaie cu Consiliul. Este greu să obținem o asemenea rezervă, dar eu cred că merită, fiindcă trebuie să îi băgăm un pic în sperieți pe cei de acolo și uh, să încercăm să obținem rezultate. Workshopul, atelierul a fost împărțit uh, pe mai multe paneluri. Mai întâi este vorba de instituțiile UE și de experiențele din acest domeniu și, în al doilea rând, ne interesează uh, perspectiva din statele membre, pe, pe, experiența OLAF, de exemplu. Putem vorbi despre ambele elemente cu anchetele interne, de exemplu, inclusiv. Am invitat vorbitori și pentru uh, a face o evaluare a programului de până acum și a controlului care a fost făcut. Doamna Chinici se apropie și îmi pare foarte rău uh, că mă văd obligată să vă spun să aveți grijă la trepte, fiindcă, iată, vorbesc din experiență, mi-am rupt mâna. Bună ziua, buongiorno, bine ați venit. Vă întreb dacă puteți direct să uh, interveniți. Dacă da, vă dau cuvântul. Welcome and, uh, yeah. Thanks. Buongiorno. <laughs> Buongiorno, buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze pentru întârziere. A fost uh, din motive independente de mine. Din păcate, șoferul s-a pierdut în drum spre mine. A ajuns cu o mare întârziere Mii de scuze încă o dată. Sunt deosebit de încântată să fiu astăzi uh, alături de dumneavoastră și vreau să mulțumesc doamnei Gresle pentru oportunitatea de a avea această reuniune foarte importantă. Mulțumesc și doamnei Pitera. Din păcate, iată, n-am putut asculta uh, discursul dumneavoastră introductiv. Dar uh, Cred că s-a subliniat cât de important este subiectul corupției. Este unul de actualitate, foarte, foarte important. Corupția e o problemă importantă în toate statele din Europeană și chiar dincolo de Uniunea Europeană. Sunt probleme importante la nivel uh, public și privat. Corupția înfrânează investițiile, iar noi trebuie să ne asigurăm că serviciul public poate fi menținut la un nivel decent. Un alt lucru foarte important este ideea că corupția răpește bani de la contribuabil și din economia noastră, ceea ce are consecințe deosebit de negative pentru statele membre, pentru toate bugetele și pentru bugetul UE. Sunt bani care nu ajung la contribuabil. Cetățenii consideră că acest subiect este unul deosebit de important, îi îngrijorează. Asta arată cele mai recente date din Eurobarometru. În anul 2013, Comisia CRIM a dat o rezoluție în care sublinia ideea că frauda și corupția ne costă miliarde de euro. Cifrele pe care le-am văzut la vremea respectivă n-au scăzut, deci este foarte important să nu pierdem din vedere acest aspect. După cum probabil l-au subliniat colegii mei, în anul 2011 a fost publicată o comunicare era vorba despre faptul că va fi publicat un raport bianual despre corupție. Raportul însă a fost publicat doar o singură dată în anul 2014. La vremea respectivă era primordial să avem o vedere de ansamblu a situației din diferitele state membre. Și s-a sugerat uh, să se facă recomandări statelor membre cu privire la măsuri de adoptat pentru a combate mai bine frauda și corupția. Săptămâna trecută a avut loc sesiunea plenară, în cadrul căreia am înaintat o întrebare orală către comisie. I-am cerut să își asume răspunderea și să se asigure că va juca un rol important în combaterea corupției în Uniunea Europeană, dar și în statele membre. Am cerut Comisiei să publice raportul cu privire la lupta împotriva corupției și am cerut clarificări De ce au fost blocate negocierile aderării la grupul anticorupție? Corupția este o realitate în toate statele membre. Eu sunt din Italia. Știm prea bine că această țară a avut probleme majore în trecut. Avem teritorii care au fost controlate în întregime de criminalitatea organizată, ceea ce a avut un impact enorm asupra acelor regiuni, asupra administrațiilor publice, dar și asupra companiilor private. Iar comerțul și afacerile ilegale au furat bani de la stat și de la cetățeni. În Italia, în anul 2014, a fost creat, creată Autoritatea Națională Anticorupție, o autoritate independentă, care are sarcina explicită de a combate corupția în administrația publică și de a asigura transparența. Domnul Rafael Cantoni, prezidează această autoritate. El este astăzi alături de noi, mulțumim pentru prezență. El ne va vorbi despre mecanismele de control cu exemple de bune practici pe care le-a creat Italia, mulțumită acestei autorități, acestei entități. Doresc să mulțumesc tuturor celor din sală pentru că sunt aici la această audiere. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezența lor. Este o bună oportunitate de a um, transmite mesaje importante, sper să fie un stimulent pentru a încuraja Comisia Europeană să aibă o poziție mai autoritară față de combaterea corupției. Trebuie să ne asigurăm că sunt o serie de măsuri care să ajute toate statele membre să combată frauda eficient. Mulțumesc! A fost uh, momentul oportun să organizăm acest atelier pentru că se modifică regulamentul OLAF și avem nevoie de idei și încurajări pentru a merge în direcția cea mai bună. Deschid primul panel, este vorba despre situația la nivel instituțional. Domnul Blai de la Interpol, șeful Departamentului Anticorupție și Fraudă Fiscală. Aveți cuvântul, vă rog. Vielen Dank, Frau Gräßle. Mulțumesc, doamnă Gresle, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că pot să vă vorbesc astăzi aici pentru a vă prezenta ce se întâmplă la Interpol în domeniul uh, fraudei, combaterii fraudei fiscale și a corupției. Noi uh, nu suntem o instituție UE, propriu-zis, Uh, prezentăm o viziune din afară, dar vreau să vă spun că noi uh, co- cooperăm foarte bine cu instituțiile UE, cu autoritățile politi- polițienești și judiciare. Și doresc să vă spun ce experiențe avem în ceea ce privește combaterea corupției la Interpol și care sunt suprapunerile cu uh, nivelul european. Eu vin din Germania și sunt detașat la Interpol. După cum vă spuneam, nu este o instituție UE. Avem secretariatul general la Lyon, în Franța. Secretariatul general nu se numește sediu central în mod intenționat, deoarece participă 192 de state la Interpol și nu putem noi să dictăm nimic uh, acestor uh, state. Deci, Interpol este la ora actuală organizația polițienească cea mai mare și mai veche, care vizează o cooperare globală și o și coordonează. Dar, după cum vă spuneam, nu putem noi să dăm uh, directive, ci suntem un cadru de cooperare polițienească pentru a exista o mai bună cooperare în acest domeniu. Pe lângă Secretariatul General de la Lyon, există birouri regionale mai ales în Africa, în Asia, America Latină și Centrală. Sunt și uh, birouri de legătură, cum ar fi uh, biroul cu UE și biroul de la New York uh, pentru legătura cu ONU. Iar la Singapore avem uh, un complex global Interpol cu privire la inovare, un centru foarte modern pentru combaterea criminalității cibernetice și pentru a face cercetare și inovare în domeniul polițienesc. Domeniile um, ce țin de răspunderea unității anticorupție, avem două blocuri principale, două uh, categorii. Avem anticorupția clasică cu recuperarea activelor. Oferim uh, sprijin operațional, ajutăm uh, la recuperarea banilor care au ieșit din țară prin mijloace corupte. Și um, avem apoi o a doua categorie, corupția în domeniul sportului, o categorie crescândă, însă nu vreau să intru acum în foarte multe detalii cu privire la aceasta, dar avem proiecte de construire de capacități. Vrem să existe un proiect pentru integritate în sport și avem uh, și uh, un task force pentru a combate aranjarea meciurilor. Blaturile. Și apoi a, suntem activi și în domeniul dopajului. Pentru că știți că și la capitolul dopaj există mari probleme. Finanțarea se face din banii statelor membre. De asemenea, există detașați, ofițeri detașați la Interpol, ceea ce este și aceasta o contribuție, și apoi există sume externe pe care le putem utiliza. Iar, după cum v-am spus, uh, cu privire la corupția în domeniul sportului, uh, ne interesează organizația antidoping la nivel mondial, ne interesează Comitetul Olimpic, cooperăm cu acestea și uh, cooperăm și cu Ministerul pentru Afaceri Externe din SUA. După cum am spus, sunt 192 uh, de state membre la Interpol, fiecare stat membru având un birou central. Spre exemplu, uh, biroul Belgiei este la Bruxelles, în Germania la Wiesbaden. Acest punct central înseamnă partenerul central de discuție pe țară. Fiecare țară poate să depună cererile uh, non-stop la acest birou iar transmiterea mai departe a datelor se face prin canale securizate. E vorba de transmitere de date cu privire la combaterea fraudei, combaterea corupției. De fapt, asta face Interpol. Se asigură că la nivel polițienesc Există o, o cooperare foarte bună. Corea de Nord nu participă, de exemplu, sunt doar vreo câteva state. În rest, Interpol este acolo pentru a asigura schimbul de informații între state și găsim întotdeauna partenerul de discuție dintr-un alt stat membru. Cooperarea este foarte strânsă și cu Europol, pentru că Europol are o altă rețea la care Interpolul este afiliat. Este un element foarte important acesta, pentru că este primordial în combaterea corupției. De ce? Deoarece adesea, într-adevăr, discutăm uh, la început despre delicte naționale, dar dacă ne uităm mai bine, vedem că sunt vizate și alte state membre, pentru că adesea fluxul de bani care rezultă în urma corupției uh, vizează și alte state. Este foarte important ca instituții precum Europol și Interpol să fie implicate direct. Apoi, cum susținem noi din alte puncte de vedere statele membre, avem notificările Interpol, Interpol Notices, avem uh, notificarea roșie, de exemplu Red Notice, este un fel de mandat de arestare internațional. Dacă se face o cerere către celelalte birouri centrale Interpol din partea unui stat membru cu privire la arestarea unei anumite persoane, atunci uh, trebuie să se facă o comunicare cu privire la unde a fost arestată persoana respectivă, în așa fel încât să se facă procedurile de returnare. Și apoi avem și alte proceduri de notificare uh, care vizează alte modus operandi și se pot face interpelări cu privire la acțiunile specifice ale unui infractor. Este însă și notificarea argintie, Silver Notice, foarte interesantă pentru combaterea corupției și anchetele fiscale. De fapt, despre ce este vorba? Nu e vorba de o notificare cu privire la o persoană, ci cu privire la active. Constatăm unde se află aceste active și ne asigurăm că ele vor fi returnate. Se prea poate să fie comis un act de corupție într-un anumit stat membru, sumele să fie impresionante, de ace- prin a- cu acei bani uh, persoana respectivă să-și cumpere un iaht. Iar uh, poliția apoi să caute iahtul respectiv, să vadă unde se află, fiindcă a fost uh, un bun achiziționat cu bani furați. Și apoi se va face demersul de a recupera bunul respectiv. E vorba însă și de aur, acțiuni. Ideea este să avem acest instrument pentru a recupera aceste active. Și pe lângă canalul de comunicare non-stop, I24-7, pentru a pune în legătură toate statele membre, mai avem și platforma Star Global Focal Point. Este în legătură cu Uh, este similară cu rețeaua CARIN care există în uh, Uniunea Europeană. Ideea care este, de fapt? Cei care sunt implicați în recuperarea activelor și combaterea corupției să aibă posibilitatea să facă un schimb direct de informații, dar pe o rețea informală. Avem 135 de puncte focale din 133 de state membre implicate în uh, această rețea. Schimbul de informații se face direct, ideea fiind uh, nu neapărat de a face schimb de informații penale, ci de a găsi un partener de discuție în vederea ajutorării, ca să se știe, de exemplu, ce precondiții trebuie întrunite în așa fel încât să poată fi obținută o anumită informație dintr-un anumit stat membru. O rețea informală de susținere pentru dobândirea mai facilă a informațiilor. Și un alt punct important asupra căruia doresc să zăbovesc se referă la operational supports, sprijin operațional. Este elementul nucleu uh, din uh, domeniul anchetelor. Ce oferim? Coordonare pe cauze, în domeniul corupției clasice, dar și în domeniul blaturilor din sport îi ajutăm pe cei care se ocupă de corupția din sport. Nu voi tematiza însă foarte mult acest subiect, dar în ceea ce vește coordonarea cau- pe cauze, pe cazuri specifice, dacă, de exemplu, un stat membru face o anchetă care vizează mai multe state, și dacă statul membru respectiv este debordat și nu are o vedere de ansamblu, atunci ne putem uh, întruni, de exemplu la Lyon sau oriunde altundeva, pentru a face un plan de bătaie, în așa fel încât să știm ce măsuri trebuie luate. Sunt mai ales țări din afara Uniunii Europene, țări în curs de dezvoltare, de exemplu, care apelează la acest mecanism, dar sunt și țări din Uniunea Europeană care cer sprijinul Interpol când uh, e vorba de a se adresa unor țări din afara Uniunii Europene. Vă dau și un exemplu. Am avut o mare, mare anchetă în domeniul uh, criminalității fiscale și uh, după ce s-a fost supravegheată convorbirile telefonice, s-a dat seama, s-a ajuns la concluzia, mă scuzați, că se, a a fost mituit un politician de rang înalt dintr-un stat din afara Uniunii Europene. Și deci, am făcut o reuniune între două uh, state UE și un uh, stat din afara Uniunii Europene, în așa fel încât să se facă un schimb direct de informații, rezultatul fiind că după această reuniune s-a procedat la ancheta penală și între timp iată că un ministru dintr-un stat a trebuit să se retragă din cauza acuzațiilor de corupție, acuzații flagrante Iată un exemplu foarte bun despre cum, într-o manieră deloc complicată, putem să uh, facem un efort comun în așa fel încât să avansăm cu ancheta. Și un alt uh, important caz uh, unde am oferit sprijin se referă la combaterea cibercriminalității. Banca Națională din Bangladesh a fost atacată, printre altele, uh, și într-un act de corupție, atac cibernetic, și apoi banii furați au ajuns mai ales în Asia de Sud-Est. 110 uh, milioane de dolari în total, extrași dintr-un extrași apoi dintr-un cont din New York și transferați țări, în, înspre acele țări din Asia de Sud-Est. Am făcut tot posibilul pentru ca aceste țări aflate în acest lanț al transferurilor bancare să fie de acord cu cooperarea și să ne ajute să facem o trasabilitate a sumelor și deja au fost recuperate 30 de milioane. Cu Europa avem mai puține asemenea cazuri, deoarece cooperarea în Europa merge foarte bine la acest capitol și este și Europol, care este un partener foarte puternic pentru aceste țări din Uniunea Europeană și ajută la uh, schimbul de informație și creează echipe comune de anchete. Uh, anchetă. Prin urmare, Interpolul este mai puțin vizat uh, în planul Uniunii Europene, dar adesea participăm și noi când este vorba de situații care vizează atât Uniunea Europeană cât și uh, ceea ce e în afara Uniunii Europene. Un, uh, Europa este un continent unde există corupție, după cum există pretutindeni în lume, dar când apare corupția, adesea banii rămân în Uniunea Europeană, pentru că, din punct de vedere financiar, este o zonă relativ sigură și este adesea um, o, o zonă țintă. De fapt, uh, aici sunt transmiși uh, banii furați, spălați, uh, pentru că există locuri sigure unde ei pot fi păstrați. Un alt uh, element foarte important, se referă la construirea de uh, la, la acțiune de capacity building și uh, pregătire profesională, training. Avem la acest capitol training regional a ofițerilor de poliție, a autorităților din domeniul combaterii corupției. Ne dorim să uh, ca toată lumea să știe cum să se facă o anchetă, cum să se facă o cerere, ce posibilități de cooperare există în străinătate. Avem 21 de programe. Următorul program este planificat pentru Africa, Tunisia de Nord. Ultima dată am făcut uh, un program pentru țările francofone din Africa Occidentală. Uh, țările europene au fost mai puțin vizate, deoarece nivelul de anchetă din Europa este unul destul de ridicat. Dar mai ales uh, la capitolul prevenție pot fi făcute foarte multe pretutindeni, inclusiv la nivel european. Europa este într-adevăr la un nivel ridicat, se, investește, se investesc bani în continuare la acest capitol și autoritățile de combatere a corupției trebuie să știe ce mijloace au la dispoziție și cum le pot uh, epuiza. La fel se întâmplă și în ceea ce privește corupția în domeniul sportului și cooperarea cu Comitetul Olimpic, care funcționează foarte bine. Cam atât din partea mea. Sper că n-am vorbit prea repede. Și dacă sunt uh, întrebări, vă stau cu mare drag la dispoziție pentru răspunsuri. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dau direct uh, cuvântul doamnei Laura Ștefan de la Forumul de Experți din România, consilier la Greco. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, um, and thank you for the invitation. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată de a participa la această dezbatere atât de importantă. S-a cerut să vorbesc despre programele anticorupție. Cred că nu o să surprindă pe nimeni că voi începe cu Uniunea Europeană. Ei bine, ce am constatat noi din modalitățile de interacționare între țări, fie că sunt membre sau nemembre, este că la aderare standardele sunt foarte ridicate și se cere foarte mult de la țările în curs de aderare. Și asta nu e vorba doar despre aderarea propriu-zisă, dar și despre liberalizarea vizelor și toate dialogurile avute cu țările terțe. Odată ce intră în Uniunea Europeană, achiul este foarte scăzut. Vorbim despre achiul obligatoriu din punct de vedere al legislației. Nici uh, măcar o definiție comună a funcționarilor publici nu există, așa ca să vă dau un exemplu. Deci, iată, la aderare se cere marea cu sara, dar odată ce intră țările în Uniunea Europeană, cerințele sunt uh, extrem de scăzute. Deci, ar trebui să ne întrebăm, chiar merită să se investească atât de multă energie politică, în convingerea țărilor terțe să meargă mai departe pe această, acest program, această agenda atât de complicată? Pentru că de cele mai multe ori aceste programe, aceste agende sunt contrare intereselor oamenilor celor mai bine poziționați din aceste țări, care sunt foarte corupți. Deci în numele modernizării, statului de drept, echității, anticorupției și așa mai departe, li se cere să facă foarte multe lucruri. Dar odată ce intră în Europa, acești oameni suspuși își dau seama că nimic nu îi împiedică să se întoarcă la apucăturile lor de dinainte. Eurobarometrul indică faptul că oamenilor chiar le pasă de corupție și asta în toată Europa. Evident, în măsuri diferite, dar peste tot în Europa oamenii consideră că corupția este un lucru important. Date fiind datele barometru, date fiind manifestațiile din stradă anticorupție din multe state membre, trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană trebuie să vorbească despre aceste subiecte importante pentru cetățenii europeni. Ori Europa cu greu își face vocea auzită în statele membre. Și asta pentru că an de rândul tactica Uniunii Europene a fost de a nu contrazice și de a nu intra în dezbaterile intestine la nivel național, de natură politică. Dar, mergând pe această cale, oamenii nu vor mai uh, auzi decât ce le spun politicienii locali. Încă o dată, subliniez, oamenilor, europenilor le pasă. Europenii consideră că atunci când cineva vorbește despre problema din țara lor, uh, se vorbește în numele lor. Câteodată um, contra oamenilor puternici aflați la conducere. Noi am lansat în 2014 un raport pe anticorupție, lupta împotriva corupției. Ar fi trebuit să fie un exercițiu bianual. Iată-ne acum în 2018 și până acum nu a fost decât un raport și o serie de scrisori informative prin care se informa Parlamentul că am găsit alte căi. Bun, haideți să vorbim puțin despre raportul uh, de luptă împotriva corupției. Dacă e să vă uitați la statistici, despre ce vorbesc uh, europenii când uh, privesc activitatea Europei, veți vedea că primul raport a fost acoperit intens de presă, în ciuda faptului că evenimentele care să vizeze acest raport au fost foarte mm, reduse la număr. Deci, iată, este un subiect care interesează, care apare pe prima pagină a, jurnal, a ziarelor, în uh, ciuda uh, organizării de la centru, să spun, a discuțiilor pe această temă. Eu cred că prima oară este cel mai greu. Odată ce se sparge gheața și uh, descoperim că se poate supraviețui uh, publicării unui raport care spune că lucrurile nu sunt perfecte, dar în paranteze vreau să spun că aceste rapoarte nu scot în evidență doar ce merge dar și, ci și, și ceea ce merge bine în statele membre. Și a, a, ați, uh, cred că ați avea surprize să vedeți uh, cauzuri de state membre care întotdeauna au fost asociate în imaginarul colectiv cu cazuri de corupție, care de fapt să arate uh, exemple pozitive. Când ai o problemă, când o recunoști, uh, încep să te ocupi de ea și cine știe, poate chiar găsești și soluții. Oricum, e mult mai bine decât să spui că nu ai nicio problemă și lucrurile s-au rezolvat. Bun, acest raport anticorupție a fost înlocuit de semestrul european, care în principiu ar trebui să aibă uh, Um, posibilitatea de a da um, un follow-up suplimentar cu statele membre respective. Dar dacă vrem să marcăm schimbări pe anumite chestiuni extrem de controversate și corupția la nivel înalt, uh, ca și corupția pur și simplu reprezintă un astfel de subiect, e nevoie de implicarea oamenilor. Nu se, poate face, nu se pot face schimbări în spatele ușilor închise liderii politici trebuie să fie convinși să se miște către schimbare. Discuțiile cu birocrații pot da roade dacă e vorba despre chestiuni extrem de tehnice, dar nu tehnocrații sunt cei care vor împinge către schimbare, opunându-se așadar uh, liderilor politici. Și cred că până la urmă e normal să se întâmple așa. Dacă vrem să se genereze schimbări majore la nivelul societății, este nevoie de leadership politic. Iar leadershipul politic vine atunci când alegătorii aud despre problemă și vor ca aceasta să fie rezolvată. În ceea ce privește noi am făcut un uh, program de, reuni, de reunire a experților din mai multe state membre dar care este oarecum limitat uh, în ceea ce privește oamenii care pot fi țintiți. Și chiar ne întrebăm dacă realmente se ajunge la un impact în țările respective. Da, pe de o parte se permite strângerea la oaltă a unor oameni care oricum în principiu sunt de acord și care vor pleca de acolo considerând că sunt în continuare de acord. Bun. Uh, Greco, care este grupul de state împotriva corupției, uh, se bazează pe convențiile Consiliului Europei și alte instrumente juridice. Uh, ODC și OCDE de asemenea sunt asociate. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre Greco și sarcina sa, pentru că cred că în culise întotdeauna uh, a planat ideea că odată ce se apucă Uniunea Europeană de treabă, lucrurile uh, se vor rezolva imediat și că standardele vor putea fi ridicate eu cred că primul uh, raport a arătat foarte clar cât de grea este această sarcină și că este mai, e nevoie de o mai bună evaluare a ceea ce poate fi făcut și că, într-adevăr, ar trebui să fie apreciate mai mult uh, eforturile celor care uh, pun osul la treabă. An de rândul Greco a dorit să găsească o soluția cea mai bună pentru a strânge oamenii la oaltă și pentru a obține input din partea Uniunii Europene. Greco este important atât pentru UE cât și pentru țările în curs de aderare. Există rapoarte specifice de țară, spre exemplu România și Polonia uh, când uh, se află că când există informații credibile cum, să, cum că se întâmplă ceva foarte rău într-una din uh, țări, se uh, intră în procedura ad hoc. Apoi există uh, rapoartele specifice de țară uh, și Uniunea Europeană se bazează pe rapoartele greco în această privință și apoi există și uh, exemple de bune practici. În încheiere, aș vrea să vă indic cam care ar putea fi domeniile de acțiune viitoare. Cred că o critică constantă post-publicarea primului raport uh, împotriva corupției a fost că Uniunea Europeană critică statele membre, dar nu privește în propria ogradă nu se uită în oglindă, practic. Deci că ar trebui făcut o evaluare a instituțiilor europene. Da, sunt multe întrebări. Cine ar trebui să facă o astfel de evaluare? Cum? Pe baza căror informații? Dar cred că, la urma urmei, Greco este un exemplu foarte bun de modalitate de a face lucrurile. Că dacă e să ne uităm la adunarea parlamentară, uh, atunci când apar uh, cazuri mari de corupție, uh, se demonstrează clar că ne putem ocupa de problemele noastre interne. Și asta mai mult de, decât la caz la caz. E vorba despre o evaluare generală. Bun, nu se exclud reciproc cele două. Dar cred că este util în aceeași măsură să se creeze un mecanism constant de-a lungul anilor. un mecanism care să reinstaureze încrederea în procesul de evaluare și aici nu vorbesc doar despre statele membre, ci și despre instituții. Apoi, uh, sporirea uh, extinderii eforturilor anticorupție, atât în ceea ce privește punerea în comună a experiențelor, programul, cât și recomandările incluse în semestrul european. Da, deocamdată cu atâta mai rămânem cu semestrul european, dar ar trebui vorbit despre recomandările făcute țărilor și să se vorbească despre aceste recomandări cetățenilor și presei. În fine, cred că trebuie evaluat dacă, într-adevăr, semestrul european este cel mai bun mecanism pentru politicile de combatere a corupției. Sau dacă nu, cumva nu ar trebui să ne întoarcem la planul inițial, și anume să existe un raport special pe acest subiect al corupției. Punct. Eu nu vreau să răspund eu însăm la această întrebare, dar am impresia că este o întrebare retorică și că înțelegeți ce vreau să spun. Dacă e inclus într-un raport uriaș, cu greu putem nutri vreo speranță că oamenii vor uh, înțelege și intra în amănuntele fiecărui capitol în parte. Și apoi, dat fiind uh, foarte uh, tehnicitatea foarte mare a acestor, acestui raport al semestrului european, iarăși e greu de înțeles. Deci greu de înțeles, costisitor, nu prea atrage atenția cetățenilor, Gândiți-vă ce, dacă nu cumva se face jocul așa marilor corupți. Nu cred că ne putem permite să continuăm cu Uniunea Europeană și statele membre când vedem la televizor uh, politicieni de rang înalt care pun pe masă un milion de euro sau când vedem uh, campanii de presă împotriva ONG-urilor care luptă împotriva corupției, când dispar uh, ziariști care anchetează cazuri de corupție. Deci problema este și trebuie rezolvată. Trebuie să vedem și să arătăm ce merge și ce nu merge. Asta nu înseamnă că ar trebui să avem uh, un mecanism unic pentru toate țările europene dar trebuie să vorbim despre această problemă în toate țările Europei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, trecem direct mai departe. Urmează de la Digi Home uh, reprezentantul, domnul uh, Onidi. For, for the invitation. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. <laughs> And you have also, I think, in your introduction. Cred că în prezentarea dumneavoastră ați uh, stabilit tonul Uh, într-adevăr, uh, mi se spune că există așteptări foarte mari în legătură cu ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, însă haideți să nu subestimăm ceea ce am uh, reușit să facem deja. În primul și în ultimul rând, dacă avem criterii severe până la aderare, după aderare, nu ne închidem ochii uh, în ceea ce privește aspectele anticorupție. Nu mi se pare corect, nu este o abordare corectă. În primul rând, există două state membre care au aderat recent, care sunt încă sub uh, uh, um, anchetă și supraveghere apropiată. Pe una o cunoașteți foarte bine și un alt stat important este un uh, program specific în contextul uh, uh, ajustării macroeconomice. Și v-ați referit și la ceva de, de care suntem foarte mândri, uh, raportul 2014 mm, privitor la anticorupția în toate statele membre. Este un raport foarte solid și mulțumim tuturor celor din statele membre, consilieri și colegi care au lucrat uh, din greu ca, pentru a produce acest raport, însă am considerat că um, putem păstra baza analitică, ar fi mai eficient, am câștig, avea mai multe câștigat prin includerea aspectelor anticorupție în cadrul existent pe care îl avem deja în legătură cu ceea ce pot face statele membre în ceea ce privește politicile legate de anticorupție uh, și anume SIS. Acesta a fost integrat în semestru, însă asta nu înseamnă că nu luăm uh, anticorupția mai uh, puțin în serios decât în trecut. Din contră, Parlamentul în mod repetat ne-a întrebat de ce acest raport nu este produs bianual. Am avut o dezbatere foarte bună în plenarea de la Strasburg uh, săptămâna trecută. Cred că comisarii noștri au uh, primit uh, mesajul în legătură cu așteptările noastre, însă noi am arătat acoperirea pe care o avem în acest semestru. În trecut, în acest semestru, nu în, în, în instrumentul pentru orientări macroeconomice, nu aveam nimic despre corupție. Aici avem 14 state membre în legătură cu care există evoluții speciale și avem uh, comentarii specifice legate de politicile anticorupție șase state membre, cel puțin în ultima vreme, care au recomandări specifice și aceste recomandări specifice sunt uh, urmărite, sunt monitorizate de vreme ce reprezintă condiționalități pentru alte elemente. O altă chestiune la care ați făcut referire este că, până la urmă, cadrul general uh, legislativ poate nu este suficient de ambițios la nivel comunitar. Aici, din nou, cred, cu limitele tratatului, cu limitele care există în ceea ce privește voința politică pentru a avea mai multe uh, instrumente de reglementare, trebuie să fim corecți și să recunoaștem ceea ce a reușit uh, să facă Uniunea Europeană în statele membre. Uh, în multe domenii uh, legate de anticorupție și de uh, domenii care sunt complementare, cum ar fi spălarea de bani, achizițiile publice. Acestea sunt domenii unde Uniunea Europeană probabil are cele mai sofisticate, ambițioase și uh, stringente uh, reguli din lume și să nu uităm că există și nivelul comunitar, pentru că și aici am fost com- criticați în legătură cu instituțiile avem Olaf, am adoptat recent uh, și uh, măsuri foarte ambițioase, un procuror european care să trateze aceste aspecte Deja am făcut angajări pentru personalul Procurorului European, deci nu așteptăm pur și simplu să se întâmple ceva. Există și elemente importante pe care le-am pe le avem sub uh, ghidarea Parlamentului, directiva în legătură cu protecția avertizorilor de integritate. Câte state sau regiuni din lume au un asemenea cadru? Un pachet de măsuri care permit autorităților competente să aibă acces la informațiile financiare pentru a vedea ce tipuri de tranzacții există cu acces direct la uh, conturile bancare centrale și uh, să utilizăm uh, cât mai bine uh, unitățile de anchete financiare Uh, pentru a nu privi doar terorismul, ci uh, pentru a uh, lucra mai bine în domeniul aplicării legii, în domeniul anticorupției, anchetelor și punerii sub acuzare. Un alt capitol pe care l-am deschis recent în contextul propunerilor în legătură cu noul cadru financiar și aceasta a fost o solicitare repetată a Parlamentului European, nu propunem doar să creștem finanțarea totală care va fi disponibilă pentru instrumentele principale pe care le putem mobiliza pentru a susține antico- activitățile anticorupție în interiorul și în afara Uniunii Europene, am făcut o serie de pași înainte în ceea ce privește condiționalitățile cu uh, sancțiuni, inclusiv financiare, care pot să fie aplicate atunci când statele membre nu cooperează pe aspecte anti, anticorupție, dar și un fond dedicat care va putea să fie mobilizat pentru a împinge și mai departe anumite reforme naționale și dedicate uh, rezolvării problemei anticorupției. Uh, subiectul pentru, pe, în legătură cu care trebuia să vorbesc erau lecțiile învățate din programul de împărtășire a experienței. Este, pare să fie un efort mic, însă nu este așa. Ca și în domeniul antiradicalizării, a devenit reperul pentru toate statele membre, un punct de referință uh, unde experții din diverse uh, domenii și din diverse uh, ori, domenii învață unii de la ceilalți și transmit informații în mod direct și anticipează cooperarea în diverse anchete prin această rețea a, uh, de reuniuni, seminarii și diverse materiale pregătite în acest context Vreau doar să vă subliniez câteva aspecte. Luăm în serios lupta împotriva corupției și discuția de astăzi este importantă în acest sens. Vă mulțumesc pentru mesajul foarte puternic pe care l-ați transmis în plenul de săptămâna trecută. Mulțumesc! Da, ultimele două intervenții sunt foarte importante uh, și, într-adevăr, așa este. S-au făcut și multe, pe de o parte, există multe lucruri, iar uh, în scris totul arată perfect și, da, uh, trebuie să dăm dovadă acum de credibilitate la implementare. Dar nimeni nu are un cadru atât de puternic din putere juridică și Uniunea pe Înțeleg pe doamna Ștefan când spune, da, mă uit la fața locului și văd că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie dar apartenența la Uniunea Europeană nici nu înseamnă că vine călărețul pe cal alb de la Bruxelles care rezolvă problema. Deci trebuie să facem uh, mai mult, dar trebuie să facem presiuni pe lângă statele membre și poate că aici trebuie să ne gândim împreună cum uh, reușește Uniunea Europeană uh, să rezolve problema. Sunt unele state membre mai problematice decât altele. Cum putem îmbunătăți eficiența față de ce am avut până acum? Avem acum reprezentantul de la Transparency International, un uh, invitat de seamă uh, la noi și ne bucură foarte tare să-l revedem. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, mulțumesc pentru invitația aici. Și vă mulțumesc pentru inițiativa de a avea acest atelier foarte important. Nu am foarte multe de spus despre programul de punere comună a experiențele Eh, faptul că statele membre împărtășesc bune practici și experiențe este un lucru bun și, într-adevăr, eh, eh, reprezentanți Transparency International din Lituania, Italia și din Berlin au fost invitați la aceste ateliere. Cu toate acestea, nu am participat la majoritatea discuțiilor la aceste ateliere și nu am văzut niciun fel de consecințe um, directe ale acestor discuții, deci este dificil să evaluăm succesul programului deocamdată. Uh, observațiile mele de astăzi uh, se vor limita la contextul acestei discuții și anume de ce în 2018, dacă punem întrebarea acestui atelier, atelier cum să combatem frauda în Uniunea Europeană. Uh, avem câteva seminarii cu uh, uh, reprezentanții statelor membre timp de câțiva ani. Dacă ne întoarcem în 2011, atunci nu știam, dar sub fost, fosta comisar, Cecilia Malmström, acesta a fost punctul cel mai înalt al ambiției uh, anticorupție a Comisiei Europene. În anul anterior, 2010, Consiliul European a solicitat Comisiei Europene să elaboreze o politică comprehensivă anticorupție ca parte a programului Stockholm în justiție și afaceri interne. Încă mai așteptăm această politică, însă în locul său Comisia a publicat o comunicare în legătură cu uh, lupta împotriva corupției în Uniunea Europeană. Această comunicare a promis o serie de lucruri în ceea ce privește o politică generală anticorupție, a promis, după cum am auzit, un mecanism UE de monitorizare și evaluare, a promis să creeze un grup de experți care să supravegheze acest raport, a promis un eurobarometru la fiecare doi ani, un program de partajare a experienței o accelerare a participare UE la um, grupul anticorupție al ONU și a promis să îndeplinească um, promisiunile în legătură cu ratificarea uh, Convenției Anticorupție din 2008. Odată ce s-au analizat uh, implicațiile competenței Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona. Asta s-a promis în comunicare. 2011 a fost anul în care am avut o inovație, semestrul european. De la bun început, semestrul european viza corupția în administrația publică, economia din umbră, secundară, cu recomandări pe țară în, acela, în acel an pentru Slovacia și Polonia. Deci, să fie clar, cei unii au spus atunci inclusiv Transparency International, am spus că nu merge suficient de departe, pentru că este vorba doar de o monitorizare, analiză, presiune soft, fără un statut UE anticorupție, dar era un început bun, un pas în direcția cea bună. Dacă acum ne regăsim cu șapte ani mai târziu, ce rămâne din acest program ambițios? Raportul anticorupție a fost anulat după o singură ediție. Grupul de experți poate că a fost desfințat sau nu s-a întâlnit de un an și jumătate. Comisia Europeană negociază în continuare participarea la Greco cu niciun progres, după cum am auzit, și Comisia Europeană încă efectuează analiza uh, juridică um, promisă cu șapte ani în urmă care uh, să uh, îi permită să uh, se alăture Convenției ONU împotriva corupției. Și este singura jurisdicție majoră care nu a efectuat această autoevaluare. Și știm acest lucru pentru că i-am scris recent președintelui Juncker pentru a-l întreba ce s-a întâmplat cu, acest, cu această analiză juridică și am primit un răspuns că după șapte ani evaluarea este încă în curs și că există și mai puține informații în legătură cu aceste evaluare decât erau în raportul anticorupție din 2011, unde era o listă și se spunea că Olaf a demarat procesul de evaluare. Așadar, nu am constatat o intensificare a eforturilor anticorupție. Din punct de vedere al politicilor, comisia aceasta nu face nimic nou, și face chiar mult mai puțin decât comisia anterioară. Acum câteva lucruri despre semestrul european. Comisia spune că mm, urmărește obiectivele raportului anticorupție prin acest semestru european. În 2018, 11 state au primit uh, recomandări specifice pe stat în legătură cu corupție sau justiție. Este important Laura a spus în prezentarea ei că semestrul european a înlocuit uh, raportul anticorupție. Nu l-a înlocuit. Corupția este întotdeauna o era întotdeauna o problemă în semestrul european. Semestrul nu era văzut ca o alternativă a raportului din 2014 și nu este clar de ce este văzut ca atare acum. Nu cred că Comisia Europeană a răspuns adecvat la această întrebare. Din contră, Semestrul european este un înlocuitor foarte slab pentru acest raport anticorupție, din următoarele motive. Unu, Nu este comprehensiv. Eh, raportul anticorupție avea o listă de recomandări pentru toate statele membre evaluate. Eh, în, în, în contră, există acum eh, recomandări specifice pe țară pentru doar șase state în ultimul semestru european. Pentru ce, de ce se emit recomandări pe un, pentru unele state și nu pentru altele, nu este foarte clar. Există uh, recomandări pentru Malta și Ungaria, dar nu există pentru Portugalia și Cipru, în ciuda faptului că mm, problemele de corupție au fost uh, evidențiate în acest proces în trecut. S-a înregistrat anum, anumit pro, progres în analiza și motivele uh, pentru recomandări, însă nu există nicio evaluare robustă și transparentă a Comisiei în legătură cu uh, riscurile de corupție în, fie, în orice stat european. Este un aspect important pentru că veți vedea că Comisia Europeană a propus în ultima uh, propunere de cadru financiar să existe o condiționalitate pentru uh, dreptul, statul de drept și anticorupție. Dacă această condiționalitate trebuie să funcționeze transparent și robust, aceasta trebuie să uh, se aplice tuturor statelor membre și trebuie să existe o metodă clară de evaluare. Uh, după aceea, semestrul nu înlocuiește raportul anticorupție pentru că se referă doar la acele aspecte care au un impact asupra creșterii și competitivității, achiziții publice, transparent, uh, integritatea întreprinderilor de stat, însă ignoră Uh, probleme care au impact asupra calității uh, democrației și statului de drept, cum ar fi finanțarea ilegală. Și dă impresia că lupta împotriva corupției este un exercițiu birocratic în spatele ușilor închise, în loc să fie un exercițiu politic care să necesite o prezență foarte vizibilă și uh, vocală două uh, observații uh, finale. Valoarea unei strategii globale și comprehensive anticorupție. Din ce în ce mai multe state membre dezvoltă strategii anticorupție, inclusiv state care au uh, un loc uh, ridicat pe uh, indexul anticorupției Amnesty International, cum ar fi Estonia sau Finlanda. Statele și instituțiile internaționale ar beneficia de pe urma unei asemenea uh, strategii dacă se ține cont de prioritățile transnaționale, sectoriale și locale. Fiecare parte a guvernului ar trebui să fie de acord cu uh, obiectivele, motivul și strategia uh, și că există o ambiție politică pentru lupta împotriva corupției și ar fi mult mai ușor pentru societatea civilă și pentru alți uh, actori implicați să uh, tragă la răspundere pe cei implicați. Există și o chestiune legată de coerența politică. Nu neg ceea ce a spus domnul Nidi în legătură cu uh, anumite realizări ale comisiei. Însă apare întrebarea dacă există o coerență a strategiilor aici. Am avut o situație în care statele membre transpun directiva secretelor comerciale, care are dispoziții care contrazic direct uh, o altă normă în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate. Dacă ar fi existat o strategie concretă, uh, nu ar fi avut loc această incoerență. Și observațiile mele finale, acestea nu ar conta dacă nu ar exista probe din ce în ce mai multe în ceea ce privește pași înapoi în, din partea mai multor state membre în ceea ce privește uh, statul de drept și de democrația. Ungaria a scăzut cu 10 puncte în indexul uh, de percepția corupției Transparency International și 7 state membre au un scor de 50 sau mai puțin, ceea ce înseamnă uh, probleme majore cu corupția. Așadar, nu este un exercițiu pe hârtie, Uh, chiar și uh, soarta instituțiilor europene uh, este în joc aici. S-au auzit câteva comentarii în legătură cu costul politic și voința politică de a purta această discuție. Și, fără îndoială, există costuri politice. Dacă vorbești despre corupție în, publice, în public, poate să creeze tensiuni, dușmani. Știm că mulți, eh, multe dintre forțele populiste și naționaliste folosesc sau uh, în eh, comunicările lor utilizează această limba corupției, limbajul anticorupție. Este o discuție pe care trebuie să o purtăm în legătură cu costurile și beneficiile politice, în loc să ne prefacem că totul este în ordine. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru acest raport. Da, avem uh, de-a face cu un domeniu foarte, foarte larg și ar fi bine să, să fim mai preciși în ceea ce privește definirea termenului de corupție, fiindcă vedem că sunt foarte multe activități de înșelăciune și nu numai. Și cred că corupții lumii încearcă să ne bată cu propriile noastre arme. Și crearea de sisteme care sunt aparent legale uh, îmi dă mie mari bătăi de cap, pentru că vedem uh, ce se întâmplă uh, inclusiv la licitațiile publice. În Croația și Polonia 45% din toate licitațiile, în Ungaria 63% din toate licitațiile uh, sunt câștigate de unii cu dedicație, deci nu e corect. Mie mi se pare că realitatea este dincolo de normele noastre juridice, dincolo de textele normative și cred că um, Asta o știe toată lumea. Dacă doamnele raportor au uh, intervenții, întrebări și așa mai departe. Caterina, te rog. Da, mulțumesc. Am o întrebare, dacă nu vă supărați, către domnul Onidi. Da, aveți perfectă dreptate, au fost făcuți câțiva pași înainte și nimeni nu poate nega asta. Și totuși, mie mi se pare că au fost întreprinși pași mai semnificativi în domeniul fraudei. Avem directiva împotriva fraudei. Acolo s-a obținut mai mult progres decât în domeniul corupției. Înțeleg că lucrurile se mișcă și în planul corupției, dar acolo sunt mai multe de făcut și de aici vine și întrebarea mea. Doream să vă întreb în termeni concreți ce a rezultat în urma programului de schimb de experiență în domeniul combaterii corupției. L-ați menționat adineauri. Poate ne oferiți mai multe detalii, câteva exemple, fiindcă este un aspect foarte important. Ne poate ajuta să înțelegem în ce direcție am putea și ar trebui să ne îndreptăm, noi cei de la Parlamentul European, dar și ceilalți de la celelalte instituții europene. Deci câteva detalii ar fi de mare folos. Vă mulțumesc. Doamna Pitera. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări către experții noștri. Iată prima mea întrebare. Vreau să întreb despre grupul Greco. După cum știm, Greco face runde de evaluare în diferite domenii, parlamente naționale, guverne, sistemul judiciar și, nu știu, am uitat cel al patrulea domeniu, spune vorbitoarea. Întrebarea mea este, cum evaluați eficiența acestor runde de evaluare? Adică, credeți că țările care fac obiectul acestor evaluări dau mai apoi curs acestora? Adică la sfârșitul evaluărilor ce se întâmplă? Asta este prima mea întrebare. Și apoi a doua întrebare. Către domnul Onidi. E vorba de recomandări publicate pentru 14 state. Ce se întâmplă însă cu restul statelor membre? Și o altă întrebare, dacă e să ne întoarcem la raportul din 2014, eu cred că ideea generală era să ne asigurăm că acesta, acest raport se bazează pe diferitele tipuri de experiențe acumulate în domeniu. Însă, plecăm de la premisa că Uniunea Europeană trebuie să combată la comun corupția, indiferent de nivelul individual de corupție din statele membre. Noi toți suferim de această boală, este un fenomen negativ și există efecte de contagiune. Anumite rapoarte trebuie să vizeze pe toată lumea. Trebuie să existe un soi de abordare generală, o metodă generală pentru toată lumea. Și de aceea vă întreb, dacă noi ne hotărâm să publicăm recomandări individuale, în ce măsură puteți uh, evalua eficiența acestora? Dacă după aceea, după aceste evaluări specifice, cerem să existe o combatere la comun a corupției. Sper că am fost clară în uh, ceea ce îmi doresc cu această întrebare, spune vorbitoarea. Am o întrebare către domnul Blai de la Interpol. Ați menționat mandatul de arest și cele opt tipuri de notificare. Vreau să știu dacă aveți o statistică legată de acestea și ce se întâmplă cu implementarea mandatelor de arestare. Ar fi foarte bine să avem o asemenea statistică. Apoi, de la ONU a fost menționată Organizația Internațională de Cercetare în domeniul uh, criminalității organizate. Este o organizație cu sediul la Bruxelles și uh, vreau să știu cum pot fi recuperate activele și cooperați cu această unitate? Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte la audierea de astăzi în legătură cu lupta împotriva corupției. Uh, uh, am, am văzut că și dumneavoastră ați fost afectată. Eu uh, mulțumesc pentru toate aceste informații. Aș avea trei întrebări în legătură cu Interpol, în legătură cu exemplele care ne-au fost date. Aș dori să întreb dacă cazul Moldovei și al dispariției acelor 100 uh, uh, de mi- uh, celui un miliard de euro sau de dolari din conturile bancare ale țării. Este un fel de miracol negru dacă acolo a existat vreo participare și dacă ne pot informa ce s-a putut face ca organizație în legătură cu acest acest caz care mi se pare foarte strigător la cer. În al doilea rând, în ceea ce privește angajamentul nostru, aș dori să vă întreb dacă în ceea ce privește statele terțe, însă din punct de vedere al Uniunii Europene, există, cum am avut cazul Tunisiei recent, în legătură cu identificarea și monitorizarea statelor, în special statele din vecinătatea europeană, în ce fel uh, se face selecția, pentru că în anumite cazuri, în momentul în care vrem să aplicăm o normă concretă votată de Parlament, uh, apar probleme pentru că există cazuri sau nu în situația unui stat cum ar fi Tunisia, care avea probleme, însă în același timp avea și o societate civilă importantă, uh, făcând o comparație cu alte state din vecinătate, nu, care nu au fost uh, controlate sau monitorizate de ani de zile. Deci aș dori să știu în ce fel se, cum se face această selecție a statelor terțe pentru a face rapoartele pe care, care se redactează în legătură cu statele din vecinătate. Aș dori de asemenea să repet, după cum am spus în plen, că un raport bianual uh, poate că ar fi complex uh, să se realizeze, dar odată ce avem strategia administrativă de supraveghere și de cercetare în favoarea unui raport, atunci poate ar trebui să devină mai ușor redactarea uh, unui asemenea raport. Cred că pentru viitor ne-ar fi de utilitate foarte mare, nu doar pentru Parlament, pentru instituțiile europene și pentru statele membre și pentru relațiile cu exteriorul, să avem uh, un raport anual sau bianual în legă, ca, uh, asemănător cu cel pe care îl avem cu starea drepturilor omului în interiorul Uniunii și în afara Uniunii, un raport acest periodic în legătură cu lupta împotriva corupției în interiorul Uniunii și, bineînțeles, și în afara Uniunii. Să avem așadar niște date pe care să bazăm mai bine pozițiile Parlamentului European în legătură cu faimoasele liste negre, care sunt un instrument bun dacă au efecte, dar uh, care necesită o mare transparență și o mare încredere în modalitatea de elaborare. Vă mulțumesc. Onidi, vielleicht... Domnul Onidi, să răs... apoi doamna Ștefan și apoi domnul Blai. Many, many thanks. Vă mulțumesc. În ceea ce privește programul de punere în comuna informațiilor, precum am spus, deja e vorba de un program extrem de important care îi țintește pe practicienii din domeniu și care vizează punerea lor în legătură din toate statele membre. În primul și în primul rând, vrem să vedem cum se poate pune în aplicare legislația cât mai bine cu putință. Așa cum spunea și doamna Gresle, până la urmă, marea problemă, dincolo de chestiune legate de anchetare, Um, este legată de o punere în aplicare corectă a diferitelor cadre legislative existente. Ori asta este un aspect extrem de complex și legislația aceasta este una foarte complexă. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să se discute despre cum pot fi puse în aplicare diferitele instrumente, declarații, uh, cum ar fi protecția uh, avertizorilor, finanțarea partidelor politice, conflictele de interese, regulile privitoare la achizițiile publice și așa mai departe. Cea de-a doua prioritate vizează schimbul uh, între experții pe lupta împotriva corupției, între practicieni, un schimb pe marginea dificultăților cu care se confruntă aceștia și modalităților în care au reușit să se să depășească aceste obstacole, câteodată de natură normativă sau legislativă. Apoi și Ideea de a stabilirea conceptelor pentru noile cadre reglementare este interesantă. Apoi, chestiunile legate de anchete. Noi luăm la mână cazuri practice de anchete. Nu avem uh, echipe naționale de anchetă, dar având în vedere că multe dintre aceste cazuri sunt uh, de natură transnațională, atunci există echipe multinaționale care se strâng la oaltă pentru a discuta despre uh, detaliile tehnice ale acestor anchete. Și în fine, în ceea ce privește urmărirea penală, am deschis, deschis un nou capitol pentru discutarea de pentru a vedea cum se poate face cel mai bine schimbul de informații în cadrul judiciar. Acum, în ceea ce privește rapoartele, vă zic sincer că vă înțeleg foarte bine preocupările și vă înțeleg foarte bine dezamăgirea în fața faptului că nu mai există acum un raport regulat uh, vis-a-vis -vis de toate statele membre. Dar, totuși, asta nu înseamnă că noi trecem cu vrederea vreun stat membru, nici de cum. Există dacă recomandările specifice de țară nu vizează decât câteva țări, asta se datorează faptului că acele țări sunt cele mai relevante, să spun. Dar trebuie știut că toate statele membre sunt uh, evaluate în permanență. Și colegii noștri trebuie să vină cu informații pentru alimentarea semestrului european. Deci, dacă aveți întrebări pe un anumit stat membru, să știți că oricând putem strânge materiale, putem veni și discuta um, situația la zi dintr un anumit, dintr-un anumit stat membru. În ceea ce privește țările învecinate, doamna Ayala Sanders, în Balcanii Occidentali, toată chestiunea legată de lupta împotriva corupției, corupției uh, este tratată prin uh, rapoartele regulate și asta se întâmplă de fapt cu toate statele în uh, curs de aderare. Pentru cealaltă state, mai ales cele din uh, zona MENA, nu avem rapoarte regulate. Ați vorbit despre Tunisia. Ei bine, trebuie știut că facem acest lucru în cadrul programului de asistență tehnică specială, pentru că avem un acord cu țara respectivă și atunci uh, pentru noi este o prioritate în domeniul reformei și îi uh, ajutăm, deci, în desfășurarea acestor reforme, punerea la punct și desfășurarea lor. Mulțumesc! Eu sau colegul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre eficacitatea greco. Mi se pare un subiect extrem de important dacă trebuie gândit un alt mecanism, trebuie să vedem ce face Greco. Deci uh, Greco face cicluri de evaluare și după fiecare evaluare, la câteva luni, apare un uh, raport de conformitate. Acum, plus valoarea acestui raport de evaluare este următoarea. Se oferă un teren echitabil pentru toți membrii Greco. Deci toți membrii sunt evaluați pe marginea, pe baza propriilor specificități. Nu există o soluție model aplicabilă tuturor statelor, nici de cum. Ideea este de a vedea cum se, pot, uh, se poate ajunge la rezultate folosind propriile instrumente. Apoi, se dau o serie de recomandări. Greco mai departe de atât nu poate face. Publică un raport, discută despre recomandări, dar la urma urmei statele sunt cele care hotărăsc cât de departe vor să meargă pe calea punerii în aplicare și care este costul politic pe care vor să îl uh, plătească în cazul în care nu respectă recomandările. Deci, la 18 luni după raport, atunci când țara trebuie ea însăși să producă un raport pe ce s-a făcut și nu s-a făcut în ceea ce privește recomandările, apoi raportul este discutat în plenara Greco, în care vă asigur câteodată dezbaterile sunt foarte aprinse, și apoi fiecare recomandare în parte primește o evaluare, um, parțial conform, conform sau uh, deloc conform. Apoi, după câteva luni, se publică noi informații pentru a putea trece de la uh, neconformitate la parțial conform sau conform. Apoi, din 48 de țări plus Statele Unite, și acum ajung la cea de-a doua întrebare, de fapt, cea care viza țările terțe, pentru că Tunisia nu face parte din Greco, deci așadar nu este evaluată de către grupul de state împotriva corupției. Fără o evaluare înseamnă că nici nu poate beneficia de pe urma acestei bogății de informații care se regăsește la Greco. Acum, cum devii membru Greco? Trimiți o științare la secretarul general al Consiliului Europei, spunând doresc să devin membru, apoi se semnează, dacă semnezi convenția, atunci automat devii membru. La Greco toate țările UE sunt membre și uh, vecinătatea apropiată, să spun așa, Marea provocare, din punctul meu de vedere, este următoarea. Țările fac foarte multe lucruri în perioada de evaluare. 2-3 ani după se întorc la punctul de pornire. Acum este, întrebarea este cum să se păstreze dinamica schimbării și cu asta ne batem în capul de ceva timp. Tocmai de aceea am ajuns la procedurile ad hoc, dar acestea nu se aplică decât dacă chestiunea este gravă dacă pasul înapoi este enorm, dacă anumite elemente considerate pertinente la un moment dat au fost rezolvate și apoi a existat o întoarcere din drum, să spun ulterior, nu se declanșează imediat procedura ad hoc. cum să ne asigurăm de ireversibilitatea reformelor, cum ne asigurăm că lucrurile care s-au schimbat în bine rămân schimbate în bine. Astea sunt niște întrebări extrem de importante și trebuie să le găsim răspuns. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte! În ceea ce privește numărul de notificări roșii pentru corupție, 385 de notificări legate de cazuri de corupție. Dar unul dintre elemente la noi, la Interpol, este că noi trebuie să asigurăm neutralitate completă din punct de vedere, completă din punct de vedere politic. Câteodată mm, aceste anchete pe corupție s-ar putea să fie motivate politic și asta înseamnă că automat se poate reduce numărul acestor cazuri. Dar, repet, cifra e de 385. În ceea ce privește recuperarea activelor, prea există cooperare cu Tunisia, iar în privința Moldovei au existat niște probleme, într-adevăr, nu, însă noi nu am primit o cerere de asistență, așadar nu ne implicăm deocamdată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da, este mereu uh, interesant când vă adresăm întrebări pentru că ne iluminați. Doriți să adăugați noastră ceva? Uh, no, I, think, I think I said everything. Nu, cred că am spus tot ce v-am de spus în declarație. Mulțumesc. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult pentru participarea noastră. Banu, domnul Onidi. Dacă îmi permiteți. Un aspect însemnat care a tot apărut în discuții este cel legat de anchete. E adevărat, în trecut ne-am concentrat foarte mult la nivel european pe cadrul legislativ, elementele normative și așa mai departe. Dar mă bucur nespus că este prezent Interpolul, pentru că adevărul e că noi facilităm, câteodată încurajăm, dacă nu chiar invităm uh, sprijinirea de anchete realizate fie de către Europol, care este agenția europeană prin excelență, dar și prin Interpol. Și adevărul este că lupta împotriva corupției este un element foarte important la Interpol. Cazul ziaristei malteze, despre care s-a discutat mai devreme, este un exemplu foarte bun de interven intervenție directă a Europol pentru uh, scopurile anchetei. Și la fel stau lucrurile și în Slovacia. Deci, Uniunea Europeană are din ce în ce un rol uh, operativ din ce în ce mai mare pe multe cazuri uh, delicate. Acum, pe scena internațională, iau notă de nemulțumirile exprimate în ceea ce privește lipsa de progres în ceea ce privește o punere în aplicare deplină a UNODC și GRECO. Dar, dincolo de răspunsul oficial, în care spune, da, luăm la mână aspectele juridice, dar este un, adevărat asta, pentru că nu suntem stat membru, trebuie să știți că suntem în curs de discuții și cu Greco și cu UNEODC în privința modalităților practice pentru a ajunge la un acord. astfel încât obiectivele, elementele obiective să fie fiecare la locul său pentru a permite merge mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-un an, cred că avem uh, o posibilitatea să rezolvăm ceva după ce se alege un nou președinte al Comisiei, putem veni cu pretenția de a avea un raport anticorupție în mod regulat, deoarece uh, impresia este că această comisie face mai uh, puțin decât comisia precedentă. Nu este doar o impresie subiectivă, cred că așa este și va trebui să discutăm în forurile aferente despre asta. Vă mulțumesc! Trecem la partea a doua a audierii, experiențele de la OLAF. Domnule Eilert, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, mă gândeam cum să-mi conturez această intervenție de astăzi. Uh, titlul uh, programului uh, s-a tot schimbat. În titlul actual se vorbește și despre combaterea fraudei și despre inițiativele de combaterea a corupției. Ori nu e unul și același lucru, chit că au multe în comun. În cadrul corupției vor, se vorbește despre utilizarea poziției uh, uh publice sau uh, private pentru obținerea de foloase personale. Eu îmi eu propun să vorbesc mai degrabă despre ultima corup- uh, afacere de corup- despre corupție, dar într-un sens foarte strict al definiției, pentru că, din câte am înțeles, vom avea posibilitatea să discutăm despre activitatea OLAF împreună cu comisia dumneavoastră luna viitoare, dacă nu mă înșel. Și vom mai discuta și despre aspecte legislative și operaționale în următoarele zile. Așadar, mă voi mărgini la a vă vorbi despre activitatea OLAF pe mm, chestiuni de corupție, corupția însă înțeleasă în sensul primar al mm, definiției. Deci, anchetele se fac în două contexte. Pentru protejarea bugetului european, pe chestiuni de eh, cheltuieli, eh, pot apărea chestiuni de corupere a ofițerilor de frontieră, dar în cea mai mare parte este vorba despre anchete administrative pe uh, chestiuni legate de cheltuielile bugetare. Dar câteodată mai avem de-a face și cu anchete în comportamente nepotrivite din partea unor instituții sau reprezentanți de instituții, acte care constituie corupții, acte de corupție, dar fără impact financiar la adresa bugetului european. Evident, facem acest lucru în cadrul uh, legii administrative. Avem o serie de proceduri folosite de Uh, organele de uh, anchetă penală. Mulți din uh, echipele noastre deja au o experiență în domeniul penal. Când, ne, când avem de-a face cu un caz de corupție în achizițiile publice, să știți că sunt câteva cazuri de fapt știți acest lucru, cazuri importante în ultimele luni, am publicat rapoarte prin care arătăm care sunt practicile de corupție, e vorba despre sume importante de bani, adesea este implicat și conflictul de interese, și încercăm să mm, intervenim și în chestiunile legate de ajutoarele de stat. Câteodată avem de-a face cu cazuri de corupție din, cu persoane din afara instituției care plătește pe cineva din instituție pentru a influența o hotărâre legată de achizițiile publice cu instituția respectivă sau în ceea ce privește granturile. În ceea ce privește abaterile grave, care nu presupune aparat pierderi financiare, avem de-a face câteodată cu cazuri de uh, trafic de influență uh, sau uh, Um, voturi plătite. Poate vă aduceți aminte că cu câțiva ani în urmă s-a ajuns la condamnări în anumite state membre, dar nu în toate statele membre, chiar dacă până la urmă era vorba aia fix despre acele, aceleași fapte. Apoi au fost și, ne ocupăm și de acuzații legate de propuneri de a plăti un membru al comisiei pentru a influența politici. Înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc. Îmi aduc aminte de o anchetă de mare amploare pe coruperea un, o, sistematică a unui uh, funcționar de la comisie. Din câte am înțeles, se ajunge la ultimele uh, etape de recurs în instanțele belgiene. Toate aceste proceduri uh, penale, să știți că iau foarte, foarte mult timp, ca și procedurile administrative, de fapt. E o chestiune complicată, fără îndoială, atunci când, uh, mai ales atunci când corupția are caracter transfrontalier. În raportul anual, în ultimul raport anual, am vorbit despre persoane din nordul Europei care au corupt persoane dintr-o uh, țară din sud-estul Europei, nu la cine vă gândiți dumneavoastră. În mod sistematic, repet. Și noi ne-am folosit de capacitățile noastre de anchetă pentru a lansa anchete în mai multe țări și pentru a lansa acțiunile de urmărire și de punere sub acuzare. În ceea ce privește tehnicile de anchetă, eh, tehnicile de corupție, de fapt, cea mai clasică, să spun așa, regăsită în raport, înțelegeri eh, necinstite între autoritățile contractante, între compania care publică specificațiile tehnice spre exemplu, la un proiect de autostradă unde există criterii foarte stricte, uh, care până la urmă nu ar fi în favoarea decât a unui anumit uh, operator economic care ar îndeplini criteriile respective și toți ceilalți din curs ar fi uh, îndepărtați. Apoi, Apoi, în ceea ce privește conflictul de interese, e clar că trebuie să intri în amănuntele uh, cele mai uh, adânci ale acestor discuții, de a găsi uh, ultimul document spre exemplu, o, o analiză costuri-beneficii care n-a mai fost publicată de fapt. Acum, în privința cazurilor de coluziune, trebuie știut că numărul de date este extrem de mare și arată uh, de, de cele mai multe ori uh, sume exacte până la ultima centimă care apar uh, în locuri diferite. Of, um, spelling mistakes or grammar mistakes. Apoi apar uh, câteodată greșeli de redactare sau de ortografie, aceleași greșeli în toate documentele. Ideea este că trebuie să urmărim cu nemaipomenit de multă atenție pentru a putea scoate la iveală aceste probleme. Merge mult mai departe decât auditurile normale și se implică niște resurse uriașe în aceste anchete foarte, foarte țintite. Dar uh, altfel nu se poate face decât așa pentru a scoate la iveală cazurile de corupție și pentru a intra în toate amănuntele acestor uh, cauze extrem de complexe. S-a vorbit despre mm, formare și bune practici într-adevăr, uh, trebuie să ne asigurăm că experiențele de teren apoi se, se traduc în experiențe pentru toată lumea și în bune exemple. Trebuie văzut câte resurse sunt uh, implicate în investigații, în anchete, o anchetă de succes uh, de multe ori va fi avut un efect de descurajare, efect care e foarte important, dar care mm, este aproape imposibil de cuantificat. Dar probabil este mm, impactul cel mai important acest efect de descurajare. Dacă e să vedeți titlurile din presă din ultimele luni, veți vedea că clar există un efect de descurajare dar noi, ca organism european, putem arăta foarte clar că suntem preocupați de ce se întâmplă pe teren. Mâine, când vom discuta despre Irak, vor, voi putea spune mai multe în această privință. Dar trebuie să știți că am investit niște resurse uriașe într-un interval scurt de timp pentru a ținti foarte clar anchetele noastre ca răspuns la asasinarea ziaristului. Acum, ce se poate face pentru a se îmbunătăți situația? Așa cum spuneați pe bună dreptate, doamnă președinte, la început, uh, procurorul european, parchetul european, iată, după ani de zile de reflexie și discuții, devine o realitate. Mulți dintre colegii mei de la OLAF s-au implicat foarte mult în aceste discuții pregătitoare încă din anii 90. Propunerea de modificare a regulamentului OLAF, care ne-ar permite uh, să ne asumăm mai bine acest uh, rol de anchetare, ne-ar fi de un extrem de mare ajutor. Dar există fel și fel de uh, zone, să spun, legislative la nivel uh, național în care lucrurile s-ar putea îmbunătăți, pentru că, precum bine se știe, în amănunte se ascunde diavolul. Dar apoi există și chestiunea legată de uh, organismele externe. Tot aparatul de uh, urmărire penală din uh, statele, atât uh, state membre cât și state terțe. Europol, uh, câteodată în unele țări se interpretează legea într-un mod extrem de restrâns mm, și noi am vrea să își deschidă perspectiva. Bun, chestiunile legate de corupție dintr-o țară pot fi uh, transportate și în alte părți. Pot fi exportate și mai ales în uh, acele țări cu un risc ridicat de corupție, mă refer în special la Africa. Unele state membre au făcut, au înregistrat progrese foarte mari în lupta împotriva corupției, altele să spunem că și-ar mai putea îmbunătăți situația. Oricum, uh, presiunea din partea celorlalți, celorlaltor țări, este extrem de importantă. Ola va continua să aibă un rol în uh, investigarea acuzațiilor de corupție la nivelul instituțiilor, chiar și după crearea parchetului european. Oricum, cred că mai e nevoie să mai treacă circa un deceniu, după părerea mea, pentru ca parchetul european să devină realmente funcțional. Uh, Cu toate că așteptăm o numire cât de curând și continuăm să avem uh, experiență transfrontalieră și state membre care nu participă. Deci, în ceea ce privește OLAF, sunt mândru de contribuția pe care ne-am adus-o, ajutându-i pe alții să rezolve corupția uh, penală în perioada în care am lucrat și sperăm că contribuția noastră va continua și în viitor. Cred că cel mai, cea mai bună metodă prin care putem să facem acest lucru este uh, prin uh, anchete succesive și uh, rapoarte uh, succesive și bine țintite. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnule Ailet. Știm că mandatul dumneavoastră se termină. Sperăm uh, ca postul nostru să fie ocupat. Mulțumim foarte mult pentru cooperarea de până acum. Sunteți arma secretă a Olaf și uh, sper din tot sufletul pentru Olaf ca lucrurile să continue în același ritm stabil. Dau cuvântul domnului Michael Levi de la Universitatea din Cardiff. Bine ați venit, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi face o mare plăcere că mă pot adresa dumneavoastră acum. Aș dori să încep cu un comentariu în legătură cu suprapunerea deja menționată de câțiva dintre dumneavoastră și chiar de dumneavoastră în remarcile introductive în legătură cu uh, legătura între corupție, fraudă, criminalitate organizată. Aveți o diagramă tip VEN care ne arată că există o suprapunere, însă aceasta nu este statică. Implicarea criminali, criminali, crime organizate în fraudă ajută la, să crească eficiența uh, întreprinderilor criminale, ceea ce este o caracteristică foarte importantă la fel, chiar dacă nu ar exista o criminalitate organizată foarte extinsă, ar fi existat uh, și fraudă, există și diverse aspecte. De exemplu, Volkswagen este un grup de criminalitate organizată, uh, sunt Uh, e vorba de un grup de oameni care au acționat ilegal într-un timp îndelungat pentru a obține un profit. Deci conceptul criminalității organizate se poate schimba în timp. Însă dacă vrem să spunem uh, întreprindem criminale cu timp plin, ceea ce nu, ceea ce Volkswagen nu este și vorbesc ca proprietar al unui autoturism Volkswagen, Uh, nu cred că este un grup de criminalitate organizată, cred că uh, granițele se schimbă și în raportul pe care am avut plăcerea să scriu în legătură cu costul criminalității organizate pentru Uniune, această problemă este foarte importantă dacă uh, comparăm structurile italiene, de exemplu, cu cele care există în restul Europei. De ce menționez acest lucru? Pentru că, în parte, atunci când uh, examinăm avertizorii de uh, integritate, uh, trebuie să punem accentul despre ce fel de avertizor este vorba, în ce context. Dacă ne gândim la piața pentru uh, natura uh, piețelor legale, uh, care este piața pentru uh, criminalitatea de spălare de bani, de exemplu? Este o uh, este o cerere și o ofertă. Există încercări de a corupe membrii Parlamentului European, Comisiei, uh, politicieni din statele membre și așa mai departe. Este o problemă particulară în ceea ce privește concentrarea puterii, pentru că uh, este vorba de uh, achiziționare de bunuri și uh, servicii. Câteodată este vorba de criminalitate organizată, câteodată nu. Este contextul în care ar trebui să examinăm rolul potențial al uh, avertizorilor de integritate în ceea ce privește împiedicarea uh, piețelor și acțiunilor criminale. Nu o să intru în uh, cazul american în, în ceea ce privește diver, di, o diferența între categoriile juridice, însă nu există nicio uh, obligație în lege de a raporta uh, uh, faptele penale. Uh, în statele anglosaxone exista o asemenea prevedere, excepția contemporană ține de uh, spălarea de bani dacă este vorba de, regle, de uh, rap, obligația de a raporta uh, suspiciunea de spălare de bani ar putea fi considerată un fel de prevedere de avertizare pentru că a dus băncile și juriștii din uh, uh Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene să își raporteze bănuielile uh, către autorități. Și este un, uh, o dimensiune foarte importantă. Provocările pentru Europa mi se par semnificative în acest sens și am putea să rezumăm problema ca uh, în felul următor, cu cât mai endemică corupția, cu atât mai puțin eficiente vor fi măsurile împotriva avertizorilor de uh, integritate, mm, cu excepția cazului în care acești avertizori vor, se vor simți în siguranță. Uh, cazul LuxLeaks, uh, unul dintre rezultatele pe care le constatăm acolo de la din crima economică Waterhouse PricewaterhouseCoopers, uh, se pare că această avertizare de integritate este uh, unul dintre mecanismele cele mai importante prin care aflăm în legătură cu fraudele. Și de aceea este o problemă atât de importantă. Și avertizorii erau angajați ai PricewaterhouseCoopers și au uh, participat, a câștigat și până la urmă a câștigat recursul împotriva tuturor acuzațiilor. În ceea ce privește recompensele, modelul de recompense nu a fost dezvoltat în Europa, în Europa pentru avertizorii de integritate, este în în special în sta, Statele Unite și în Corea de Sud. O problemă din uh, în acest caz este să ne imaginăm că avem un caz de uh, achiziții publice și este un uh, un amestec de fraudă împotriva Uniunii Europene și alt tip de fraudă, cum afectează drepturile uh, avertizorilor, cine va raporta, cu cât mai endemică este corupția într-un stat sau organizarea ei, cu atât mai puțin uh, va fi raportată corupția. Însă, până la urmă, uh, instanța Eh, poate că va împărtăși uh, viziunea lor. Și directiva propusă a Comisiei și abordarea sa uh, către reglementare este complexă. O modalitate de a încheia, de a rezuma lucrurile nu credem că ar trebui să existe nicio diferențiere practică între raportarea internă și cea către uh, autoritățile de reglementare. Trebuie să avem încredere și că oamenii cunosc cui raportează și ce se va face. Uh, deocamdată acest lucru nu se întâmplă în propunerea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, președinta, doamna Gresle a ieșit din sală, deci o înlocuiesc câteva minute. Îmi dă ocazia să vă spun că uh, este foarte trist că uh, nu vom mai avea un rol în viitor în Uniunea Europeană. De asemenea, universitatea mea, Universitatea din Cardiff, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Urmează contribuția din partea domnului Cantoni, uh, președintele Autorității Anticorupție din Italia. Îi dau cuvântul. De la ocasiune că mi viene data oggi di... Mulțumesc foarte mult că îmi dați posibilitatea să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și să vă vorbesc despre acest subiect incredibil de important, încercând să vă împărtășesc experiența pe care a acumulat-o Italia în acest domeniu în cadrul Autorității Naționale Anticorupție. Doamna Chinici a menționat pe scurt în introducerea domniei sale această autoritate și este, după mine, foarte importantă această dezbatere din uh, această dimineață. Ce a rezultat în urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi? E un lucru pe care îl recunoaștem ca fiind vital la autoritatea noastră. Este vorba de rolul deosebit de important pe care îl poate juca Uniunea Europeană în a emite legislație care să ne ajute să prevenim corupția. Adesea am fost implicat în aceste discuții la nivel comunitar. Am auzit oameni vorbind despre politici în diferitele state membre și am văzut cât de mult diferă lucrurile la capitolul corupție de la un stat la altul. Dar există un numitor comun care ne poate ajuta și care poate fi punctul de pornire. Avem însă nevoie de uh, un mediu mult mai omogen, de o acțiune mult mai omogenă. Și mi se pare că înspre asta ne îndreptăm. Încet, dar ne îndreptăm. Foarte pe scurt, aș dori să vorbesc despre experiența Italiei. Până în anul 2012, Italia avea de-a face cu corupția și uh, avea acțiuni represive, cu acțiuni judiciare, cu emitere de sentințe. În anii 1990 am asistat la una dintre cele mai mari anchete pe corupție în Italia, care a abordat problema crimei organizate. Cu aceste acțiuni mai degrabă represive, Italia a învățat ceva. E foarte important ce se întâmplă după corupție, ce vine după corupție. Pentru că anchetele nu au un uh, efect uh, exhaustiv asupra corupției. Adesea, corupția implică mulți oameni, o rețea întreagă, prin urmare este foarte, foarte greu să faci uh, o evaluare și să cuantifici totul. Este important să existe o politică de prevenire a corupției, să faci ceva înainte ca corupția să fie săvârșită. Și am identificat acest element ca fiind unul vital pentru Italia. În anul 2003 a avut loc o convenție internațională care ne-a ajutat, ne-a ajutat și Convenția Consiliului Europei din 1999, de altfel. Și în anii 90 a fost dată o, mă scuzați, a fost dată o lege în Italia Ministrul Justiției a militat pentru ea în anul 2012. Ideea era să ne bazăm pe trei piloni în combaterea corupției. Cei trei piloni care să contureze ideea prevenirii corupției. Ne-am bazat foarte mult pe experiența internațională, pe convențiile internaționale pe care le-am menționat adineaori. E adevărat că nu există modele specifice în plan internațional despre cum să combați corupția. Totul este lăsat la latitudinea statelor uh, individuale. Fiecare să ia decizia pentru sine. Italia, după cum vă spuneam, a hotărât să folosească trei opțiuni principale. Mai întâi, prima opțiune a rezultat din a analiza ce s-a întâmplat în trecut și din a învăța din greșelile noastre. Ar trebui să spun din capul locului că programul de prevenție se referă la corupția în domeniul public, nu în domeniul privat. Este un comentariu extrem de relevant. Iar uh, primul pilon despre care vă vorbesc avea menirea de a analiza diferitele forme de administrație publică. N-am vrut să privim totul printr-un singur filtru ca obiect de control, ci am dorit să vedem ce rol activ putem juca la capitolul prevenire a corupției în domeniul public. Să vedem ce sisteme sunt utilizate în legislația internațională. Ne-a interesat foarte mult acest aspect cu planurile de integrare. Am numit aceste planuri planuri uh, de preîntâmpinare a corupției cu o serie de măsuri de conformitate care implică inclusiv companiile private. Deci am făcut evaluări de risc și am uh, văzut care sunt măsurile de implementat pentru a reduce cu adevărat riscul corupției la aproape zero. Aceste măsuri trebuie ca ulterior să fie adoptate în toate organismele de administrație publică, atât în plan local cât și în plan național. Asta a fost marea schimbare, pentru că a însemnat că până și micile consilii locale, micile guverne regionale au fost obligate să implementeze aceste politici. Ne-am dorit să lucrăm pe două niveluri. Să avem odată un plan național care a fost condus de Autoritatea Națională Anticorupție, în cooperare cu părțile interesate din sector. Acest plan a fost un punct esențial, un punct nucleu, deoarece toate administrațiile regionale au fost obligate să respecte măsurile și să respecte planurile prezentate în baza evaluărilor de risc um, efectuate a priori. Dincolo de măsurile prevăzute prin lege, au existat măsuri obligatorii de care a trebuit să se țină cont. De exemplu, să existe o rotație a stafului ne-am dat seama că un risc major pentru corupție însemna să existe o stagnare a personalului în administrația publică. În consecință, am introdus uh, măsuri care să asigure că va exista o rotație. Și de asemenea, astfel am reușit să oferim protecție și avertizorilor de integritate. M-a interesat foarte mult ce a spus profesorul Levi despre asta. În 2012, Italia a adoptat un act normativ cu privire la avertizorii de integritate, whistleblowers, am schimbat practic legea din anul 2007 și am oferit protecție adițională acestor persoane. De asemenea, am creat și sancțiuni administrative grele în cazul în care se va ajunge la discriminare la adresa avertizorilor de integritate. Plus că am prevăzut uh, sancțiuni administrative pentru toate autoritățile și administrațiile care nu um, întreprindeau măsurile necesare după ce fusese emis un semnal de alarmă de către un avertizor de integritate. Acum, apoi, am uh, numit persoanele responsabile de lupta împotriva corupției uh, la nivelul administrațiilor publice, creând astfel o rețea. Ne-am asigurat că în plan intern există cineva care să răspundă în mod direct de planul anticorupție. Plan care a fost adoptat de diferitele organisme politice. Acea persoană urma să fie răspunzătoare de implementarea planului. Iar persoana respectivă urma să fie în contact direct cu autoritățile naționale de combatere a corupției. Am creat o interfață cu administrația publică pentru gestionarea planurilor anticorupție, dacă vreți. Aceste planuri anticorupție există acum în Italia de mai bine de 5 ani Implementarea a fost de aproape 90%. Aproape toate administrațiile din țară au adoptat, prin urmare, aceste planuri. Se întâmplă, desigur, și din cauza că, dacă nu se întâmplă asta, există sancțiuni. Autoritățile analizează acum și calitatea planurilor. Problema nu este să fi adoptat planul, ci să te asiguri că el este de calitate foarte bună. Ne interesează de asemenea și calitatea evaluărilor de risc. Și, într-adevăr, se pare că mergem în direcția cea bună, dar suntem departe de a ne asigura că toată lumea are planuri de cea mai bună calitate. Trec acum la cel de-al doilea pilon, care este reprezentat de transparență, un element fundamental în combaterea corupției. E un element fundamental deoarece stimulează asumarea răspunderii și fiindcă creează încredere între cetățeni și administrație. În țările unde există cea mai mare corupție, adesea încrederea în administrația publică este foarte redusă. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că există transparență și că cetățenii au încredere în administrația publică, ceea ce este foarte important. Prin urmare, țara noastră a emis două măsuri comune și cumulative. Odată, obligația ca fiecare administrație publică să furnizeze un set de date. Date care să fie făcute publice, totul să fie uh, cu acces pentru public. Vă dați seama că au fost abordate subiecte sensibile. De exemplu, conflict de interese, um, licitații publice și așa mai departe. Toate aceste informații să fie publice, în așa fel încât să nu existe niciun fel de distorsiuni uh, la nivelul administrațiilor publice. Este un uh, pilon, acest pilon 2, care a fost adoptat aproape în întregime de administrațiile publice. El a fost susținut și cu legislație, legislație introdusă în anul 2016. Deci, dincolo de obligația de a publica anumite date, a venit și um, un acces generalizat, garantat, pentru fiecare cetățean. Deci cetățenii au dreptul să ceară informații și date fără să trebuiască să facă dovada vreunui interes specific procedural. Toate aceste elemente intră la capitolul transparență. Transparență creată în două etape, odată prin legislația în 2013 și apoi prin legislația din 2016. Ne-am asigurat astfel că există transparență în adevăratul sens al cuvântului. Am monitorizat de asemenea și utilizarea acestui instrument de transparență cu publicarea obligatorie a datelor și am constatat următoarele. Cetățenii sunt foarte interesați de informațiile acestea. Cetățenii nu accesează doar informații personale. E greșit că transparența stimulează voyeurismul digital. Ba din potrivă, se pare că stimulează, îi stimulează pe cetățeni să acceseze date sensibile, dar uh, care sunt foarte importante. Cetățenii au fost interesați de procedurile de licitație publică, de alocarea de contracte și așa mai departe. Menționam și un al treilea pilon al politicii de combatere a corupției. E vorba de imparțialitate, imparțialitatea funcționarilor publici. Există experiență internațională la acest capitol Personalul trebuie să fie imparțial. Cu cât mai imparțial, cu atât mai mic riscul uh, pentru corupție. Trebuia să îmbunătățim imparțialitatea. În Italia am analizat, în primul rând, conflictul de interese. Acest element este evident foarte strâns legat de corupție. Aproape de fiecare dată când discutăm despre corupție în administrația publică, ne dăm seama că ea apare din cauza vreunui conflict de interese. E vorba de suprapunerea intereselor, trebuie să ținem cont și de asta. Iar oamenii trebuie să fie conștienți că există uh, conflictele de interese, ele trebuie să fie făcute publice și trebuie să creăm măsuri care să reglementeze relația dintre sectorul privat și sectorul public, tocmai pentru a putea preîntâmpina conflictul de interes. În anul 2012 am avut politica ușilor rotative. Însemna că nu mai este posibil să treci din sectorul public în sectorul privat. trebuiau făcute verificări și controle, trebuia să vedem unde apar incompatibilități între funcții și unde exista susceptibilitatea la conflict de interese. A doua etapă prin care am îmbunătățit uh, imparțialitatea a, s-a referit la codul de conduită – Regula 190 a introdus obligația ca fiecare administrație să aibă un cod de conduită. Aceste coduri de conduită nu se mai referă pur și simplu la niște orientări etice și profesionale. În uh, ele se discută inclusiv uh, despre măsuri disciplinare și despre ce comportament trebuie implementat. obiectivul este să creăm funcționarul public ideal. Să vedem ce caracteristici ar trebui să aibă un funcționar public, să ne asigurăm că poate fi imparțial și să arătăm care sunt situațiile ideale um, și cum poți să te ferești cel mai bine de corupție. Codurile de conduită au fost adoptate la nivel național. Strictețea este mare în ceea ce privește Uh, comportamentul de urmat. Spre exemplu, astăzi este imposibil și interzis ca un funcționar public să primească vreun cadou, decât dacă este de o valoare deosebit de mică. Acest lucru este foarte clar stipulat și uh, consider de asemenea că este important să menționez și rolul uh, autorității anticorupție în plan național. Țin să precizez că este vorba de un organism independent. Numirile se fac printr-o procedură consolidată. Aprobarea trebuie să vină din partea a două treimi din Comisia Parlamentară responsabilă de acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că se fac toate verificările cu privire la guvernanță. Mandatul este de șase ani și nu se poate reînnoi. Ne asigurăm că există profesionism în cadrul autorității noastre. Implementăm diferite măsuri. Ne asigurăm, de exemplu, că anumiți membri ai autorității um, nu au exercitat funcții politice în cei trei ani premergători numirii. De asemenea, sunt importante prerogativele ce le avem, pentru că acoperă o gamă largă de acțiuni. Am, lucrăm și cu Guardia Finanția, un fel de poliție economică în Italia și avem o unitate specială anticorupție care cooperează cu Guardia de Finanțe. Analizăm, facem împreună inspecții și controle pentru a preveni corupția. De asemenea, avem și autoritatea de a aplica sancțiuni specifice în momentul în care anumite măsuri nu sunt adoptate, de exemplu când e vorba de planurile anticorupție sau când este vorba de transparență. Dacă constatăm că anumite date nu au fost publicate, atunci ne putem sesiza. Cu privire la independența autorității, ea este garantată printr-un sistem de finanțare independent de bugetul de stat. Practic este autofinanțare și acest lucru este și el foarte important. O parte mică din banii care merg înspre contractele publice ajung la autoritate în așa fel încât se asigură astfel independența. Este foarte greu să spunem care a fost concret rezultatul muncii noastre, dar noi credem că efectele sunt pozitive. Trebuie, rămâne de văzut cum măsurăm corupția. Știu că acest subiect a fost analizat chiar și la nivel internațional. A sublinea cantitatea corupției este un lucru vital. Atât, uh, chiar și dacă numai de dragul uh, exercițiului uh, comparațiilor. Trebuie să vedem cât de eficiente sunt uh, sistemele. La cum uh, cuantificăm... Uh, mă scuzați. Um, este foarte greu să verifici eficiența măsurilor de prevenție. Poți cuantifica corupția existentă, dar este foarte greu să verifici care este prevenția, pentru că adesea măsuri, măsurile acestea nu sunt vizibile în rezultate. Dacă nu s-a întâmplat un fenomen negativ, Asta nu poate însemna obligatoriu că evenimentul nu a survenit pentru că au apărut măsurile de prevenție. Deci noi trebuie să identificăm în continuare felurile în care putem cuantifica prevenția corupției. Ministrul de Justiție și de Economie lucrează acum pe acest subiect, au lansat un proiect care se va încheia în anul 2020 și așteptăm cu mare nerăbdare rezultatele. La capitolul rezultate favorabile, spuneam că e greu să cuantifici corupția, există totuși un index, sigur cu limitări, dar el este produs anual de către Transparency International. Este un document care evaluează foarte bine corupția și percepția față de corupție în țări. În Italia, suntem pe locul 15 în acest clasament al Transparency International, mult mai bine față de locul 62 din trecut. Scuzați, am uh, sărit 15 poziții. Suntem acum pe locul 53 față de uh, înainte. Este important că nu sunt uh, scandaluri majore în țara noastră, iar cetățenii din țara noastră pot uh, să vadă cu ușurință ce facem în termenii ce mai concreți pentru a combate corupția. Mai întâi prin sistemul judiciar și apoi prin uh, activitățile de prevenire pe care le-am menționat anterior. Sunt rezultate importante. Avem schimburi de bune practici, uh, cooperăm cu OCDE. Toate aceste acțiuni au fost foarte importante pentru a avea criteriile cele mai bune de a analiza contractele publice prin comparație cu cele mai bune sisteme din alte țări. A fost o cale lungă, anticorupția nu este o luptă pe care o organizez de azi pe mâine și natura acestei lupte impune schimbări structurale. Schimbări la nivelul întregului sistem. Aceste lucruri uh, survin în timp. Speranța mea este să putem schimba percepția oamenilor cum că Italia este cea mai coruptă țară din lume. Mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Este mereu interesant să ascultăm uh, exemple practice, de aceea n-am întrerupt lunga dumneavoastră prezentare, am considerat că este deosebit de utilă și vă mulțumim pentru aceasta. Urmează acum comentarii din partea celor două raportoare. Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru profesorul Levi. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră rolul ziariștilor în uh, lupta împotriva corupției. Întrebarea mea este motivată de faptul că aici, la Parlamentul European, de nenumărate ori au apărut uh, păreri împărțite în privința uh, modului în care ar trebui sau n-ar trebui finanțat uh, jurnalismul de investigație prin fondurile europene. Dumneavoastră credeți că este o idee bună sau din potrivă ar prezenta amenințări și ce fel de amenințări? Ce întrebare bună, fascinantă chiar! Vă rog, lăsați și celălalt uh, raportor să pună întrebarea. Vă mulțumesc. Țin să le mulțumesc celor trei oaspeți și mai ales domnului Cantoni pentru prezentarea experienței italiene. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Aș avea o întrebare, vă rog, pentru domnul Ilac. Prezentarea dumneavoastră a fost extrem de interesantă dar aș vrea să mă mai lămuriți în uh, câteva privințe. Ați vorbit despre cumpărarea de voturi și, uh, mă rog, compensațiile financiare și de altă natură, cazuri destul de întâlnite în Italia. Aș vrea să ne mai oferiți câteva informații în această privință. Și apoi, în privința adaptării legislației, mai ales în privința adaptării legislației europene, aș vrea să ne mai dați câteva informații. Și apoi ați vorbit despre uh, corupția care de multe ori este un fenomen transfrontalier cu uh, bani care sunt uh, mutați dintr-o țară în alta în mod ilegal dar pe mine mă interesează foarte mult să aflu care vă este părerea în privința măsurilor speciale de combatere a acestui fenomen. Cum credeți că, poate, că se poate lupta împotriva acestui aspect transfrontalier al corupției? Vă mulțumesc! Da, cred că Prima întrebare a fost adresată domnului profesor Levi, pentru care îi voi da dumnealui întreba, uh, cuvântul întâi. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări excelente. Ă, jurnalismul de investigație este un fel de avertizare de de integritate. E vorba până la urmă de legitimitatea publică până la urmă, nu-i așa? Care rămâne pe marginea toate, tuturor dezbaterilor uh, în această privință. Acum, dacă aceste tipuri de investigații ar trebui finanțate direct sau nu din bugetul european, sincer nu m-am gândit. Eu cred că acest lucru ar trebui să se facă... Mă rog, mi se pare o idee bună dar cred că procesul uh, de acordare a acestor finanțări uh, trebuie să fie extrem de clar, pentru că altfel s-ar putea ca aceste mm, investigații jurnalistice să se îndepărteze de la um, subiectul european și nu este de dorit așa ceva. Eu cred că marea majoritate a finanțărilor provin din surse publice sau din partea unor părți care au uh, interese în a aduce atingere reputației persoanelor aflate în investigație. Și să nu uităm totuși uh, că de multe ori aceste anchete sunt de fapt îndreptate către a întina imaginea anumitor persoane. Dar eu cred că da, consecințele ar putea fi și pozitive. Fondurile pentru ziare um, scad din ce în ce mai mult în ultima vreme și mm, donațiile publice um, și acțiunile cari caritative cred că ar trebui luate în calcul ca surse. Oricum, jurnalismul de investigație a venit cu niște uh, rezultate extraordinare pe lângă colegii din dreapta și stânga mea care au înregistrat niște rezultate fantastice. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește funcționarii publici, da, relația cu ziariștii este de, destul de împărțită, ceva și de dragoste și de ură în același timp. Nu știm dacă ar trebui să finanțăm public jurnaliștii, ar putea să aibă efectul contrar, însă din experiența mea, Rezultatul jurnalismului de anchetă poate să fie o sursă foarte valoroasă, însă amenințarea uh, jurnalismului de anchetă este un factor de disuasiune, deci oricât de mult ne-ar deranja să nu ne fim întrebați o anumită întrebare de către jurnaliști sau nu la momentul respectiv, uh, jurnalismul de anchetă este extrem de valoros și la începutul uh, activității OLAF s-a înființat un organism formal pentru a interacționa cu ziariștii, cu, cu presa, ceea ce a ajutat foarte mult uh, comunicarea OLAF și ne-a ajutat foarte mult să ajungem unde suntem acum în ceea ce privește înțelegerea jurnaliștilor, dar și jurnaliștii să înțeleagă necesitățile noastre. Cred, credem că avem un dialog sănătos cu profeția jurnaliștilor și dacă trec la întrebarea care mi-a fost adresată, în legătură cu achiziționarea de voturi, făceam trimitere la anumite anchete de câțiva ani în urmă, sub uh, directorul general anterior, uh, of- oferta de uh, foloase materiale câtorva eurodeputați și ce, diferența între verdictele în justiție între stat, diversele state membre, nu vreau să spun mai mult pentru că s-ar putea să nu mi-aduc aminte exact detaliile, însă aceasta era imaginea foarte diferită. De asemenea, acuzațiile că un membru al Comisiei Europene ar fi fost gata să accepte bani în anumite circunstanțe care erau sub o anchetă Olaf uh, și acest lucru a beneficiat de foarte multă atenție în presă, uh, anumite proceduri judiciare legate și de alte persoane Uh, sunt în curs, deci nu voi mai adăuga nimic în acest context, în acest legătură cu acest caz. Este necesar ca toate statele membre să, fie în poz- să aibă posibilitatea de a pune sub acuzare persoanele de sub jurisdicția lor care încearcă să mituiască uh, persoane din afara jurisdicției lor. Din nou, nu pot să vă dau uh, exact citatul din lege fără cercetare, însă în anumite state sunt foarte active în acest domeniu, altele mult mai puțin. Doar pentru că un stat membru nu are o tradiție de implicare cu alte state, nu înseamnă că această legislație nu va fi necesară, pentru că uh, infractorii întotdeauna caută lacunele și uh, locurile unde sunt cele mai mici șanse de punere sub acuzare. Există și cazuri în care legislația este prezentată ca uh, un, disua- un factor disuasiv și Slovacia și Republica Cehă au uh, coduri penale foarte asemănătoare din motive istorice, însă una dintre aceste, aceste țări este foarte activă și facilitează activitatea OLAF și altor uh, Uh, și cooperarea cu justiția, însă cealaltă țară interpretează legislația diferit și ne spune că uh, au luat cunoștință de informațiile respective și că nu vor mai face nimic în continuare. Deci este important ca statele membre să uh, profite de ajutorul pe care vrem să îl acordăm uh, și măcar să intre într-un dialog de cooperare loială. Asta, aceasta era ideea pe care vreau să o exprim și vă mulțumesc, uh, doamnă Gresle, pentru observațiile dumneavoastră și dacă rămâneți la calendarul audierii Olaf de la 12 iulie. Sunt sigur că voi fi acolo. Uh, Mr. Uh, Cantoni, would you like to add anything? Domnule Cantoni, mai aveți ceva de adăugat? Da, vă mulțumesc. În ceea ce privește importanța jurnalismului de investigație, în uh, Statele Unite ei sunt uh, numiți câinii de pază. Păi, adevărul este că sunt extrem de importanți în lupta împotriva uh, corupției. În privința transparenței administrației publice, trebuie spus că e foarte important ca um, jurnaliștii să primească informații, să le fie puse la dispoziție informații informațiile oferite pe site-urile uh, oficiale de multe ori sunt uh, uh, revizuite de jurnaliști pentru că aceștia vor să vadă ce se ascunde în spatele contractelor. Nu neapărat acte de corupție, dar nepotriviri. Și încă o dată subliniez rolul important al acestora, al jurnaliștilor de investigație, în lupta împotriva corupției. Așa cum spunea domnul Levi, jurnalismul de investigație are și o putere de pârghie până la urmă um, în lupta administrațiilor împotriva corupției. Cred că măsurile întreprinse sunt extrem de importante, iar finanțarea, din punctul meu de vedere, este crucială. Cred că este vital să oferim uh, niște, niște stimulente fiscale sau de altă natură pentru ziariștii de investigație, pentru ca aceștia efectiv să ajungă la informațiile pe care le caută. Mulțumesc! Da, putem uh, intra acum în ultima rundă și anume observațiile de încheiere. Doamna Cinici are prima cuvântul. Vă mulțumesc. Încă o dată țineam să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor oaspeților de astăzi care au adus o contribuție esențială la discuțiile noastre. Cred că concluzia discuțiilor de astăzi este că angajamentul în numele luptei împotriva corupției este extrem de important și este până la urmă o muncă în plină desfășurare. Și asta pentru că cererile sunt uriașe. E clar că este, mai rămân multe de făcut, atât la nivel european cât și la nivel național. Evident, s-a spus că s-au făcut progrese mari și acest lucru este întru totul adevărat, dar încă mai rămân multe de făcut. Oratorii de astăzi au indicat cu toții că este nevoie de legislație, este nevoie de o armonizare la nivel european, într-o măsură cât mai mare cu putință, și este vorba despre o legislație care să vină în um, ajutorul statelor membre atunci când acestea doresc să uh, sporească standardele de luptă împotriva corupției. Uh, rapoartele din partea Comisiei sunt foarte importante. E adevărat că Comisia Europeană vine cu o serie de elemente care sunt de ajutor pentru statele membre pentru dezvoltarea legislației, însă un raport bin anual și-ar aduce o contribuție uriașă la acest proiect atât la nivel național cât și la nivel european. Pentru că ar ajuta statele membre, în primul rând, să-și adapteze mai bine măsurile la contextul național, pentru că, așa cum s-a spus, pe bună dreptate, fiecare țară este diferită. E clar că trebuie să avem o legislație mai bună și mai adaptată, lucru care poate fi de asemenea atins prin rapoartele bianuale. Țin să mulțumesc și colegilor uh, de la Interpol și invitatului de la Interpol pentru prezentarea sa de astăzi. Interpol are un rol uriaș de jucat atunci când este vorba despre cazuri transfrontaliere. Sunt italiancă și am așadar o mare experiență în ceea ce privește nevoia de cooperare transfrontalieră, care trebuie încurajată. Și apoi, cred că mai este un element care a ieșit în evidență în urma discuțiilor de astăzi, uh, mai ales ca urmare a intervenției uh, pe marginea Transparency International. Prevenirea corupției nu trebuie lăsată strict în mâinile acelor organisme care se ocupă de acest lucru. Trebuie să existe un întreg lanț care să se ocupe de prevenirea corupției. Și într-adevăr reiese foarte clar că una dintre cele mai mari preocupări ale cetățenilor europeni este corupția, iar încrederea europenilor în instituțiile naționale și în instituțiile europene, precum și în politicile europene și naționale, Uh, ține extrem de mult de percepția pe care o au vis-a-vis -vis de corupție. Acum aș vrea să mai subliniez ceva și anume că vizibilitatea și schimburile culturale în domeniul prevenirii sunt foarte importante. Am ascultat cu mare atenție ce spunea domnul Cantoni despre prevenire și despre ce s-a făcut în acest domeniu, mai ales pentru promovarea prevenirii, mai ales în sânul administrației publice. Dar trebuie să privim prevenirea prin prisma tuturor aspectelor legate de corupție. Încă o dată, cred că trebuie să salutăm uh, toate progresele făcute până acum, dar nu trebuie să uh, credem că am ajuns la capătul drumului, pentru că acesta este încă departe. Mai sunt foarte multe de făcut și pentru a uh, îmbunătăți încă o dată și țin să subliniez importanța îmbunătățirii prevenirii corupției. Prevenirea este formidabil de importantă și trebuie să ne asigurăm de participarea tuturor organizațiilor la acest exercițiu de prevenire. Evident, prevenirea trebuie să fie făcută prin intermediul unei legislații specifice, dar și prin intermediul unor sisteme care să fie create tocmai pe, în scopul de prevenire – Um, și asta având în vizor în principal administrația publică, dar e drept că e nevoie și de o schimbare la nivel cultural. Este o dezbatere deschisă tuturor cetățenilor europeni, la care toți cetățenii europeni trebuie să-și aducă contribuția. E clar că este nevoie de o transformare culturală și lupta împotriva corupției uh, să devină o responsabilitate civică mai degrabă un, uh, decât una mm, instituțională neapărat. Cred că toată lumea trebuie să se înroleze în această luptă împotriva corupției. Este nevoie mai presus de toate de această schimbare la nivel cultural, pentru că este vorba și despre răspunderea individuală la urma urmei. Evident, și instituțiile au un uh, rol foarte mare de jucat în această schimbare culturală și, uh, evident, și în schimbarea uh, legislativă pentru a asigura că instrumentele vor fi pe măsura acestor provocări. Încă o dată țin să mulțumesc oaspeților din această dimineață care și-au adus o contribuție nemaipomenită la aceste discuții. Mulțumesc, doamna Pitera are cuvântul. Również chciałam mm, bardzo serdecznie podziękować za wyjątkowo Și în numele meu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentările extrem de interesante. Sunt de acord cu toate cele spuse de către colegul meu și singurul lucru pe care îl pot adăuga este să spun ceea ce au confirmat uh, antevorbitorii mei. În ceea ce privește corupția și frauda, uh, avem instituții cu ani de experiență care pot să conteze întotdeauna pe sprijin uh, din partea experților care au fost implicați de ani de zile în acest domeniu cu o mare pasiune care întotdeauna se transpune în rezultate mai propune. Pentru mine această reuniune a fost extrem de utilă și ar fi foarte util dacă ne-am putea vedea, de exemplu, o dată pe an uh, să împărtășim experiențe, păreri critice, dar și să ne bucurăm de succesul deja înregistrat, pentru că uh, până la urmă ne consolidează uh, credința că uh, putem să luptăm împotriva corupției. Mulțumesc, iar acum uh, dau, dau cuvântul președintei noastre, doamna Gresle, pentru observațiile finale. Mulțumesc și mulțumesc celor două raportoare. Iată, eu cred că avem totuși succese și că ele trebuie numite ca atare, fiindcă să spunem mereu ce ne lipsește, și doar asta dă frustrare, mai ales în rândul populației care contează pe noi și se așteaptă să avem uh, povești de succes. Este periculos ca mereu să dăm tonul spunând că, păi, pentru că lipsesc încă atâtea, pentru că nu se face destul, lucrurile merg prost nu ajunge asta. Vedem care sunt urmările, vedem care este dezbaterea generală cu refugiații. Toată lumea crede că nimeni n-a făcut nimic, când de fapt s-au realizat foarte multe. Deci depinde și cum vinzi povestea și trebuie să vindem poveștile de succes. Eu învăț că trebuie să vindem poveștile de succes. În al doilea rând, să numim exact care sunt punctele slabe. Exact cum ați spus dumneavoastră, raportul anticorupție al Comisiei din 2014 a fost important. Mi-amintesc care a fost ziua publicării, în cu vreo două, trei săptămâni înainte de alegerile europene și am spus mersi. Și uh, apoi, după două zile, după ce a avut loc o lectură selectivă, abuzivă chiar, s-a vorbit despre aleși europeni corupți și așa mai departe, chiar înainte de alegerile europene. Deci putem învăța și din asta, nu cu două săptămâni înainte de alegerile europene. Sau măcar să fie publicate aceste lucruri cu claritate. A nu spune nimic, a nu numi lucrurile așa cum sunt, ar fi o greșeală. Sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Și sunt lucruri care trebuie ilustrate în continuare în mod corect. Semestrul european și faptul că e încadrat subiectul acolo este nepotrivit, am văzut asta și suntem de acord cu dumneavoastră și credem că, drept exercițiu de follow-up, avem nevoie de ceva nou. Avem nevoie și de un mecanism permanent de supraveghere a statelor membre. Mecanismul de verificare și cooperare pentru România și Bulgaria, din păcate, s-a dovedit a fi un câine care nu mușcă. Și înțeleg frustrarea asta, înțeleg întrebarea cum uh, oferim uh, colți acestui câine? ori facem ca mecanismul de supraveghere să fie unul usturător, ori trebuie să gândim lucruri complet noi. Comisia a propus, a făcut acea propunere cu statul de drept. Nu știu dacă este iarăși un câine blând sau unul care va chiar mușca. Să transformăm totul într-un mecanism care să țintească problemele, fiindcă noi le vedem zi de zi și știm ce trebuie făcut. La capitolul evaluare încă nu sunt sigură. Eu cred că poate fi un câine care mușcă, dar totul depinde de implementare și dacă Comisia nu are curajul să poarte dezbaterea, lupta e pierdută din start. Ar fi important așadar ca din acest exercițiu să rezulte și curajul, dar noi știm că lucrurile sunt foarte dificile. Jurnaliștii, un ultim subiect menționat, este foarte important și mi se pare că trebuie să îl abordăm, dar cu precauție. Între timp, uh, a spune că ești corupt uh, a devenit un uh, mijloc de dezbatere politică. Am văzut-o în Moldova sau în Austria s-a spus, în țara mea, toate mijloacele, toți banii europeni sunt greșit și fals alocați. Deci trebuie să vedem puțin, toate aceste acuzații sunt adevărate sau nu. Am vrut, de exemplu, să mergem în Moldova, dar nu ni s-a permis. Asta e realitatea. La toate dezbaterile, am vrut să știm exact ce e cu toate aceste acuzații. O avem o problemă similară și în Slovacia și nu știm dacă se întâmplă doar în rândul opiniei publice sau dacă într-adevăr e ceva adevărat în spatele poveștii. Este incorrect față de cei care abordează subiectul cu seriozitate, să vină uh, cei care uh, utilizează acest uh, subiect ca mijloc de atac politic. Și așa cum s-a întâmplat și în Slovacia, trebuie să arătăm că există programe europene dotate cu mulți, uh, cu, cu mulți bani și aceste programe trebuie prezentate și izolate ca atare. Să ne asigurăm că nu sunt programe care îmbogățesc pe cei bogați. Sunt foarte multe interese de afaceri și nu ne-am dori să se recurgă la șantaj în presă pentru atingerea de obiective politice. Doar pentru că există această putere. Trebuie să ne apărăm împotriva acestui fenomen și să ne delimităm uh, de aceste campanii. Puteți să contați pe noi în efortul dumneavoastră. Memoria noastră este lungă și avem la anul minunata oportunitate de a-l alege pe comis, de a avea un cuvânt de spus în alegerea comisarului, uh, președintelui Comisiei Europene și putem face presiuni. Deci, vin vremuri interesante, sunt sigură. Și cei care au insider information, informațiile interior, știu exact despre ce vorbesc. Mulțumesc, Derek. Încă sunt un pic scoasă din sistem și mulțumesc că ai uh, condus reuniunea cât am lipsit.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 Acum trecem la punctul 5. Documente informare al CCE privind integrarea migranților din afara UE. Would you like to, to start off the discussion before we go to the to the rapporteur and to members? Vreți să începeți această discuție înainte să trecem la raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un, întotdeauna o plăcere să venim la Comisia Cont pentru a uh, prezenta constatările noastre. Avem acest document de informare în ceea ce privește integrarea migranților. Vă mulțumesc pentru invitație și încep direct cu subiectul Uh, creșterea recentă a numărului de persoane care caută proiect, protecție în Uniunea Europeană a pus sistemul de migrație în centrul atenției. În perioada 2014-2017, 3,7 milioane de persoane au depus cerere de azil pentru prima dată în Uniunea Europeană, de trei ori mai mulți decât în anii anteriori. Oamenii vin în Uniunea Europeană din diverse motive, pentru studiu, pentru a se alătura familiei, migranții, cei care rezidă legal în Uniunea Europeană, dar nu au o naționalitate a unui stat membru, uh, reprezintă în jur de 40% din eforturile de integrare. Integrarea poate să aducă beneficii sociale și fiscale pentru statele unde um, acești migranți ajung, însă mm, tratarea diverselor tipuri de migranți poate să fie diferită uh, pot avea, apărea provocări de educație, cazare, ocupare și uh, state, Uniunea Europeană ar putea să facă față mai cu succes împreună acestor provocări. Rolul Uniunii Europene este de a acorda stimulente și a susține statele membre în acest sens. În documentul de informare pe care vi-l prezint, acesta nu este un raport de audit în legătură cu aplicarea standardelor de audit. Este vorba de măsurile luate de Uniunea Europeană în, acest, în domeniul integrării. Dăm o imagine de ansamblu în legătură cu rolul un, inițiativelor Uniunii Europene în aceste politici de integrare. Am uh, subliniat uh, șapte provocări principale. Prima, conform unor studii, uh, cu cât mai devreme începe această integrare, cu atât mai de succes va fi. Unele statele membre au discreție în legătură cu implementarea acestor politici care ar putea să stimuleze sau să um, aibă efect disuasiv Există mm, un, în unele state perioade lungi de așteptare pentru procesarea solicitărilor. În al doilea rând, drepturi, politici de drepturi egale și antidiscriminare. Multe state membre fac eforturi pentru a se asigura că aceste, că migranții nu sunt discriminați, însă, conform sondajului din 2017, majoritatea europenilor au sentimente negative față de migranții care provin din afara Uniunii Europene. Și aceste um, păreri au un efect negativ asupra integrării. Există de asemenea o serie de fonduri în bugetul european care pot să financeze acțiunile de integrare a migranților, ca în ultima criză, Uniunea Europeană a mobilizat 11 mm, miliarde pentru, și 11 din acestea, 8,5 milioane de euro au fost mobilizate spre integrare. Fondul AMIF este destul de redus și este singurul fond care înregistrează date de integrare suma totală nu este cunoscută, nu este cunoscută, cunoscut nici numărul de migranți total care a beneficiat. Evaluarea intermediară a concluzionat că va fi nevoie de mai multe fonduri pentru integrarea migranților. Evaluarea inclusivă și completă a necesităților trebuie să fie făcută uh, pentru alocarea corespunzătoare acestora. Trebuie să se găsească și o înțelegere a faptului cum poate să complementeze finanțarea comunitară uh, și uh, dacă aceste politici sunt ineficiente. Avem planul de acțiune pentru integrarea migranților adoptat în 2016 și stabilim pașii uh, Comisiei și încurajăm statele membre să pună accentul pe măsuri suplimentare. Aceste măsuri nu vor fi monitorizate de către Comisie, ceea ce limitează modalitatea de a acorda sus- susținere suplimentară. O altă concluzie a fost că susținerea tuturor migranților uh, rămâne o provocare. unele state membre au politici naționale de integrare, altele le dezvoltă la nivel local sau regional și alt, alte state au politici care sunt incluse în alte politici, însă noi am constatat că multe state membre nu acționează în legătură cu anumite grupuri de migranți, cum ar fi cei apatrizi sau uh, imigranții supuși riscului. Raportul a subliniat o serie de neajunsuri în ceea ce privește implementarea și este foarte important ca migranții să susțină, uh, să fie susținuți în legătură cu aceste domenii. După aceea, disponibilitatea datelor, finanțarea Uniunii Europene nu uh, cere statelor membre să monitorizeze rezultatele pentru migranți. Uh, la sondajul nostru, o, se, o treime din respondenți au spus că nu folosesc indicatori pentru a monitoriza rezultatele. S-a subliniat că există insuficiente informații în legătură cu măsurile de integrare și că noi nu sunt integrate nici sistemele de monitorizare. Dacă am avea date suficiente, am putea să măsurăm uh, acest proces de integrare. Absența unui, unei monitorizări corespunzătoare ar putea să împiedice ca nevoile reale ale migranților să fie re, rezolvate. Și a șaptea provocare identificată are legătură cu complexitatea uh, aranjamentelor de finanțare. Legislația cere ca stat, statele membre să aibă mecanisme de coordonare pentru a maximiza sinergiile și pentru a minimiza uh, suprapunerile. Însă, în sondajul nostru, studiul nostru a arătat că nu toate statele membre au asemenea mecanisme și că doar trei au, aveau orientări în, același, în acest sens. Aici rolul de conducere este de orientare este foarte important. Uh, de la nivel național până la organisme locale și regionale. Fără coordonare eficientă la nivel comunitar și național, apare riscul ca complexitatea aranjamentelor de finanțare să ducă la implementare ineficientă a politicilor. În încheiere, integrarea migranților în societățile uh, din Uniunea Europeană nu este un proces uh, ușor, dat uh, fiind, uh, dată fiind creșterea numărului de migranți în ultimii ani, însă este um, un, uh, o provocare pe care ne-am asumat-o și integrarea migranților are beneficii clare pentru statele gazdă. Sperăm că acest document vă va acorda eh, elemente importante pentru a îmbunătăți eh, legislația comunitară din viitor. Vă mulțumesc. Este o primă o prezentare scurtă, deci aș da eh, raportorului și poate raportorului din raportorului din umbră, domnul Viegas. Bună ziua! Mă voi exprima în limba franceză. Deci vă cer mm, vă facă un uh, efort de uh, vă cer un efort de înțelegere, nu că noi criticăm pe între, interpreția căror, al căror conflicte susținem. Îmi cer scuze dacă nu reușesc să mă exprim foarte clar. Este vorba de un subiect foarte interesant Uh, încep prima, până vă dau un exemplu. Soția mea uh, lucrează în uh, domeniul învățământului primar, am primit copii sirieni și problemele sunt foarte simplu, în mom- simple în momentul în care te întâlnești față în față cu acești oameni, toate imaginile negative dispar, nu voi intra în detalii, uh, și un unul dintre copii a refuzat să mănânce la cantină pentru că, bineînțeles, și 15 uh, zile mai târziu era chiar el cel care uh, îl ajuta pe vărul său și îi explica cum uh, decurg lucrurile acolo. Ceea ce mă îngrijorează este că nu afectează. ceea ce discutăm se aplică doar unei mici uh, părți a uh, migranților. Bineînțeles, trebuie să integrăm, avem nevoie de rețele și să îmbunătățim lucrurile, uh, totul nu este perfect, dar trebuie să ne amintim de priorități care este această politică incomprehensibilă a Uniunii Europene uh, ca, care păstrează refugiații în tabere, în, uh, în Turcia sau în Siria sau în alte state, fără o apropiere reală de acești oameni care sunt uh, și persistă aceste prejudecăți în legătură cu migranții care apar foarte clar în acest, uh, aceste sondaje. Acestea fiind spuse, acest aport mi se pare foarte important uh, și ne dă un anumit optimism pentru că acordă anumite exemple de succes și o, o chestiune care mi se pare importantă este uh, la latitudinea statelor naționale. Și trebuie să mergem chiar mai departe, trebuie să acordăm un rol municipiilor, orașelor care sunt în proximitate și care au cele mai bune soluții pentru a integra pe acești oameni. Putem critica acest uh, model care se bazează prea mult pe ONG-uri. Problema este că ONG-urile uh, servesc ca un fel de uh, subvenție care nu ne acordă uh, suficiente garanții. Acești copii pe care i-am menționat sunt îngrijiți de o asociație care are finanțare pentru 2 ani și, și care nu mai poate să de garanții după această perioadă. Deci, uh, trebuie absolut să, ca autoritățile publice să se implice. Avem nevoie de o acțiune structurală care să permită o continuitate a măsurilor de integrare care, bineînțeles, uh, durează în timp. Este vorba de o strategie pentru a integra pe acești oameni în sistemul de educație, de muncă și așa mai departe. Și deseori aceste acțiuni voluntare foarte importante uh, pun probleme legate de continuitatea uh, muncii depuse. Domnul Viegas Interpreții pe care îi susținem vor încheia la ora 12.30, deci dacă puteți să încheiați, pentru că mai avem încă un punct, de, un punct pe ordinea de zi și o mică evoluție, pentru că, bineînțeles, statele membre trebuie să acționeze, însă trebuie să avem și o abordare în sensul unei directive. Poate am putea avea o abordare mai eh, țintită în acest sens pentru a avea un standard pentru că a nu face fiecare ce își dorește. Pentru a putea să comparăm și să avem uh, efectiv o analiză cantitativă a cifrelor și aș dori să aud care este uh, părerea dumneavoastră în legătură cu acești indicatori. Mulțumesc, domnul Ali. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succint. Doamne Ivanova, dragi colegi, în primul rând, doresc să manifest uh, aprecierea față de raportul prezentat de doamna Ivanova. Integrarea migranților este foarte importantă pentru funcționarea societăților europene, dar ar trebui să avem informații detaliate despre situație. E nevoie de documente mm, care să pornească cu Uh, contribuția de la comisie și de la agenții și trecând până la publicațiile oficiale. E necesar să avem toate aceste informații pentru a avea o imagine realistă asupra migrației și asupra procesului de integrare. Procesul de integrare s-a dovedit a fi foarte complex, cu multe obstacole, cred însă că setul de uh, provocări din briefing acoperă principalele aspecte de la drepturile omului și non-discriminare până la coordonarea finanțării și măsurarea rezultatelor. Având în vedere toate acestea, cer mai multe clarificări uh, cu privire la anumite recomandări din uh, documentul ECAS. La alineatul 4 apar procentaje pentru migranți care au reședința legală în Uniunea Europeană. 30%, pentru 30% de migranți informația nu este disponibilă. Dacă nu putem clasifica corect aceste persoane, va fi foarte greu să respectăm nevoile acestora și să fim eficienți în ceea ce privește uh, integrarea acestora. Apoi, tot în documentul de briefing, vedem că mare parte din migranți, 77%, sunt relocați în 5 state membre, în realitate însă discutăm despre cele cinci cele mai mari țări din Uniunea Europeană, dar probabil că există mai multe motive pentru care se întâmplă asta. Apoi, la 6 apar indicatorii selectați când măsurăm uh, lacuna de implementare între cetățenii europeni și migranții din afara Uniunii Europene, plecăm de la premisa că a doua, a treia generație de migranți uh, fac parte din uh, grupul de migranți, și apoi fondurile cele mai relevante pentru susținerea integrării. Pentru mine este foarte interesant să vedem cum diferitele fonduri sunt utilizate la acest capitol și sunt curios, mă întreb de ce unele fonduri sunt utilizate de un număr atât de mic de state. Nu în ultimul rând sunt de acord cu propunerea făcută că alte fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, Erasmus+, Cosme, Europe for Citizens și uh, programele de ocupare și inovare socială să fie implementate direct de către comisie sau de organisme delegate și să fie utilizate pentru finanțarea de acțiuni pentru integrarea migranților. Ar fi foarte interesant să evaluăm în ce măsură aceste programe pot să atragă persoane talentate cu calificări din terțele state. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Un coleg de la comisie, domnul Savri, dorește să intervină, dar vă rog, foarte succint dacă puteți să ne răspundeți sau dacă poate să ne dați răspunsurile în scris pentru că nu avem uh, celelalte reacții vor fi înscris pentru că nu mai avem astăzi timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, câteva cuvinte despre raport. Ținem să mulțumim Curții de Conturi pentru acest raport atât de util și mai ales în ceea ce privește pregătirea noilor fonduri, deci cadrul financiar multianual acest uh, raport confirmă anumite orientări ale noastre. Țin să precizez următoarele lucruri. Comisia este întru totul de acord cu constatarea acum că procesul de integrare trebuie lansat cât mai repede cu putință și nu trebuie să sufere niciun fel de întârziere. Acest lucru se reflectă de altfel și în propunerea de revizuire a directivei uh, pe condițiile de primire, care prevede scăderea timpului în decursul căruia ă, statele membre reduc ă, accesul la piața de muncă de la 9 la 6 luni. Apoi, curtea este autoarea acestui studiu și pot confirma că în ziua de astăzi toate acțiunile din planuri de acțiune au fost lansate, cel puțin în ceea ce privește comisia. În ceea ce privește evaluarea nevoilor de finanțare, așa cum a subliniat domnul Viegas, E adevărat, integrarea ține de statele membre, dar Comisia și Uniunea Europeană pot veni cu un, un sprijin financiar și tocmai de aceea este atât de important raportul de față. Am încercat să coordonăm mai bine programarea fondurilor pentru următorul cadru financiar și am făcut o distin- distinție pe, între ceea ce înseamnă termen scurt, pe azil, migrație, și termen lung, fonduri structurale, deci. În ceea ce privește indicatorii, vă confirm faptul că în propunerile adoptate de către Comisie pentru, fie că e vorba despre AMIF, fie că e vorba de uh, fondurile structurare, anumiți indicatori au fost uh, introduși uh, dintre indicatorii de la Saragossa. Deci uh, statele membre vor face rapoarte anuale pe acești indicatori. Și apoi avem și rapoarte structurale cu indicatori specifici eh, vizând integrarea migranților. Deci acest raport vine să confirme orientările comisiei și țin încă o dată să mulțumesc curții de conturi. Și eu vă mulțumesc că ați eh, fost atât de concis. Bun, trec la punctul 6, ultimul punct de pe ordinea de zi, raportul special al CCE, în ceea ce privește ă, infrastructura de bandă largă în statele membre ale UE. O prezentare scurtă și voi da cuvântul doamnei Ivanova de la curte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă, dar ă, fără să fiu mult prea rapidă, astfel încât interpreții să poată interpreta cum trebuie. Deci, mama, în ceea ce privește banda largă, este un subiect într-adevăr foarte interesant și țin să mulțumesc Comisiei pentru, întregul, pentru spiritul de cooperare care a marcat acest dosar și uh, cu atât mai mult cu cât foarte multe DG-uri au fost implicate și multe autorități naționale. În cadrul strategiei 2020, în 2010, UE uh, a lansat trei ținte pentru banda largă, deci banda largă de bază până la 30 MB pe secundă, banda largă rapidă peste 30 MB pe secundă și înscrierea la uh, banda largă ultra rapidă peste 100 de MB pe secundă. Acestea sunt cele trei mari ținte despre care voi vorbi ulterior în raport. Pentru sprijinirea acestor obiective s-au lansat o serie de politici și măsuri de reglementare. 50 de miliarde de euro au fost uh, puse la dispoziția statelor membre pentru perioada de programare 14-20 pentru, din mai multe surse de finanțare, inclusiv 5,6 miliarde de euro împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Noi ne-am concentrat auditul pe eficacitatea acțiunilor întreprinse de către Uniunea Europeană și statele membre pentru atingerea obiectivelor 2020 în materie de bandă largă. Am evaluat și perioada de programare precedentă și toate sursele de finanțare europene, inclusiv sprijinul uh, acordat prin BEI. Mai mult, am uh, vizitat cinci state membre, Irlanda, Germania, Ungaria, Polonia și Italia, și am avut discuții cu o gamă largă de părți implicate. Concluzia principală este că acoperirea de bandă largă s-a îmbunătățit în general în Uniunea Europeană, însă ținta pentru 2020 nu va fi atinsă. Cele trei ținte au uh, deci uh, acoperirea de bază a, um, a fost um, reușită de marea majoritate a statelor membre în 2013, dar pentru banda largă ultra-rapidă, deci peste 100 MB pe secundă, nu va reuși să fie atinsă ținta. Accesul uh, în zonele rurale este foarte problematic, doar 14 uh, state au um, acoperire peste 50%. În ceea ce privește banda largă super rapidă, doar 15% din uh, uh, gospodării au conectare la internet, iar viteza este de 50%. În ceea ce privește ținta de viteză, aceasta până în 2020 va fi atinsă în proporție de 50%. Există sprijin din partea Comisiei pentru statele membre dar monitorizarea nu este suficient coordonată între diferitele directorate generale, DG-uri. Toate statele membre au pus la punct strategii vizând banda largă, însă încă există lacune în toate proiectele examinate. Există întârzieri sau uh, nu sunt întotdeauna țintele consecvente cu țintele europene, și chiar mai mult, nu toate statele membre au răspuns provocărilor legate de infrastructura uh, de telefon și internet. Iar implicațiile sunt potențiale asupra vitezei pe termen mediu și lung. În ceea ce privește finanțarea zonelor rurale sau suburbane, aceasta nu a fost uh, suficient pusă în aplicare în trei dintre uh, țările um, evaluate, iar într-una din cele finanțate de BEI, eh, țintele erau departe de a fi atinse. Ex există probleme legate de concurență în două state membre. Noi am făcut opt recomandări eh, comisiei, grupate în trei zone, planificare strategică, cadrul de reglementare și încurajarea competiției, concurenței. Vă mulțumesc, atât am putut spune pe scurt. Mulțumesc și mă scuzați că v-am grăbit. Voi da acum cuvântul domnului Novakov, raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate țin să le mulțumesc tuturor celor care fac interpretare aici la Parlamentul European. Le salut toate eforturile. Îi mulțumesc și doamnei Ivanova pentru acest raport atât de bun și echilibrat. Mm, și care pică la țanc cu atât mai mult în decursul negocierilor pe marginea următorului cadru financiar multianual și în privința regulamentului privind dispozițiile comune. Datele digitale prin internet au un rol crucial pentru viața cetățenilor, a guvernelor și a mediului de afaceri, pentru a asigura competitivitate la, în economia internațională, este evident nevoie crucială de banda largă, iar investițiile în bandă largă vor duce și la o mai bună educație, la o mai bună integrare și va fi de uh, folos regiunilor rurale și uh, izolate. și cred că unul dintre cele mai bune instrumente pentru a atinge aceste obiective este bună acoperire internet. În ciuda faptului că s-a îmbunătățit situația în ultima vreme, în zonele cu densitatea populației scăzute sau în zonele rurale încă există provocări destul de mari. Zonele rurale și izolate rămân încă o mare provocare așadar. Țin să salut în mod special inițiativa lansată de Comisie în ceea ce privește Wi-Fi for EU. 120 de milioane până în 2019 vor fi um, vărsați tocmai pentru a sprijini acele regiuni care au cea mai mare nevoie de o acoperire Wi-Fi gratuită. Mai mult, în ceea ce privește zonele rurale, și izolate, recunosc că e un subiect care mi este foarte, foarte drag. Și situația trebuie să se îmbunătățească. Și cu siguranță, în țara mea deja s-au înregistrat îmbunătățiri și cu siguranță se va reuși și la nivel european. Da, trebuie investiții în infrastructura de bandă largă, dar din păcate cam lipsește atractivitatea zonelor rurale pentru investitori. Dar finanțare din fel și fel de surse um, publice ar putea fi o soluție. Eu sunt convins că Comisia va continua să uh, ofere orientare statelor membre și aici mă bazez în special pe sprijinul Curții de Conturi și membrilor acesteia care cu siguranță vor ajuta atât Parlamentul și Comisia pe această cale. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Ivanova și uh, Curții de Conturi. Vă mulțumesc că v-ați înscris atât de bine în timp, stimate coleg. Raportor din umbră, domnul Ali, are un minut la dispoziție. Vă mulțumesc. Comisia, doamna Marian Dusac, un minut, vreți? Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați. Țin să mulțumesc Curții de Conturi și mai ales doamnei Ivanova și echipei sale pentru o cooperare foarte bună și pentru toată activitatea intensă desfășurată de-a lungul acestui an, precum și pentru toate recomandările din raport. Interpreții vă informează că începe cea de-a treia săptămână de conflict social în privința noilor condiții de lucru care au fost impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a încercat în niciun fel să ne contacteze pentru soluționarea acestui conflict. Am fost rechiziționați în mod disproporționat pentru această reuniune, ceea ce ne restricționează considerabil dreptul la grevă. Vă informăm cu regret că interpretarea s-a oprit la ora 12 fix, exact cum era prevăzut în program